So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colege, dragi colegi. Îi salut uh, pe cei de la comisie care ne-au onorat ieri cu prezența și, bineînțeles, uh, uh, nu doar pe ei, și pe ceilalți colegi de la comisie. Aș dori, în primul rând, să vă întreb dacă aveți observații sau dorințe legate de ordinea de zi sau obiecții. Se pare că nu atunci considerăm urna de zi adoptată. Uh, avem uh, ultima ședință legată de descărcare astăzi, imediat uh, după vot. Apoi limbile la dispoziția noastră sunt limbile care au fost solicitate. După aceea avem recomandările coordonatorilor din 23 ianuarie, 21 ianuarie până în 23 uh, ianuarie v-au fost trimise. Nu știu dacă există observații sau obiecții. Se pare că nici de această dată nu avem obiecții, deci le considerăm uh, adoptate. Apoi avem misiunea noastră cont în uh, Republica Cehă și aici aș dori să știu dacă există observații sau dorințe speciale. Comisia ne-a transmis uh, două observații ieri. Aș dori să știu dacă din partea Comisiei există alte propuneri, doleanțe, unde ar trebui să mergem sau uh, din partea OLAF, dacă aveți dorințe speciale în legătură cu această misiune. Am vorbit ieri deja despre text, uh, care este atât uh, politic cât și tehnic. Noi nu suntem auditori, suntem uh, Comisia de Control Bugetar, deci uh, suntem, mergem comisiune politică, deci în orice caz nu am avea nici timpul, nici posibilitatea să avem o evaluare uh, aprofundată, ceea ce înseamnă că suntem uh, în misiune în calitate de politicieni, vom pune întrebări în legătură cu sistemele respective uh, de plăți să nu cumva să existe confuzii legate de rolul nostru. Deci aș dori să întreb uh, Comisia, aveți uh, cumva propuneri sau uh, doleanțe? Doriți să mergem într-un loc special? Aceeași întrebare și pentru Olaf. Doamna Borfman, poate că este persoana potrivită să primească cuvântul. Poate ar fi mai bine să luați un alt microfon. Da, funcționează mai bine, mulțumesc. Îmi cer scuze că v-am trezit uh, în acest mod. Doream să vă mulțumesc uh, pentru precizările din această dimineață, dar bineînțeles este o misiune politică uh, și de adunare de date. Bineînțeles că atunci când auditorii vor evalua respectarea conformității, Uh, știți că avem uh, un audit în curs pentru Republica uh, Cehă. Iar în ceea ce privește propunerile legate de misiunea dumneavoastră din partea de audit, ideea este să nu mergeți în locurile pe care deja le-am auditat, pentru că avem audituri în curs. Deci, iată, o recomandare mai degrabă să nu mergeți să uh, vizitați proiectele sau uh, locațiile care deja fac obiectul uh, auditului. Și în rest, din proiectul de program pe care l-am văzut, am constatat că intenționați să vă întâlniți cu ONG-uri și cu autoritățile naționale, inclusiv cu agențiile de plată de care mă ocup eu la comisie. Bineînțeles că este opțiunea dumneavoastră uh, în uh, misiunile anterioare v-ați întâlnit deja cu agențiile de plăți. Ele sunt cele care până la urmă se ocupă de gestionarea fondurilor agricole în statele membre și deci nu avem nicio obiecție, puteți să mergeți la ele, dar trebuie să uh, faceți o distinție între obiectivele misiunii. Opresc aici. Iar în ce privește eventuale propuneri, cu cine ar trebui să vă întâlniți și să discutați politic, cred că sunteți mai îndreptățiți să uh, luați această decizie dumneavoastră. Aș dori să spun ceva din capul locului. Uh, propunerea dumneavoastră nu poate fi total acceptată, pentru că uh, nu putem să evităm persoane uh, pe care doream să le vedem. Și Uh, dacă există un, uh, o reputație negativă legată de un proiect, atunci uh, tocmai acolo mergem, pentru că tocmai acolo vrem să mergem unde sunt probleme, deci nu locurile unde nu s-au înregistrat sau constatat probleme. Și deci, noi vom merge în la cele proiecte, dar asta e independent de audit și asta am mai făcut și înainte când am fost în Slovacia. Deci, nu uh, ne stabilim ordinea de zi în legătură cu auditul, ci uh, tocmai în legătură cu această misiune de adunare de date. Dar e foarte important să punem întrebările pertinente pentru conflictul de interese. Sigur că este foarte ciudat, uh, nu putem să mergem unde nu sunt probleme. Ar fi un rol ciudat pentru Comisia de Control Bugetar dacă am proceda astfel. Întotdeauna asta facem când mergem în astfel de misiuni, așa procedăm la fel pentru toată lumea. Șeful de unitate de la audit, Isefan Habela, mulțumesc că mi-a acordat cuvântul. Sunt uh, șef de unitate la DG Regio, mă ocup de auditul uh, privind uh, conflictul de interese în Republica Cehă. Aș dori să vă fac două cerințe, să clarificați în primul rând titlul misiunii, pentru că, într-adevăr, trebuie să evaluați conformitatea sistemelor de gestiune, deci eficiența lor pentru a evita conflictul de interes. Uh, asta am încercat noi să facem cu ocazia misiunilor de audit, deci ar fi o suprapunere auditurilor, cu auditul, pentru că acum ne aflăm, după cum știți, în uh, mijlocul unui proces contradictoriu. Deci uh, trebuie să clarificați că nu e vorba despre un audit, ci de o misiune de colectare de date. Apoi, președinta, nu trebuie să clarificăm uh, de 5 ori. Deja am făcut-o. Și deci am dorit să vă oferim ajutorul pentru a, ajuta, a organiza o reuniune cu autoritatea de audit, pentru că ar fi bine, credem, pentru program. Și colegii noștri vă stau la dispoziție pentru eventuale clarificări în pregătirea acestei misiuni. Și eu vă rog să dați dovadă de respect față de Parlament Respectiv, avem uh, aceeași misiune ca și în alte Slovacia și în Grecia. Am fost în mai multe misiuni uh, acolo. Ar fi ciudat dacă nu am pune uh, întrebările uh, dureroase sau uh, dificile. Deci, încă o dată, să ne permiteți să ne facem uh, treaba în mod normal, ceea ce am făcut întotdeauna. Deci, misiunile de colectare de fapte sunt absolut uh, obișnuite la comisia noastră și vom proceda și de această dată la fel. Mulțumim în orice caz pentru sprijin. După aceea, de la Empl, Malk Schelfhaut, director uh, faisant fonction. Se pare că nu dorește să ia cuvântul. Domnul Ernesto Bianchi de la OLAF. Mulțumesc că mi-acordați cuvântul. Nu am uh, prea multe de adăugat. Am citit proiectul dumneavoastră de program, mi se pare foarte bun. Vă urăm uh, mult succes. Dacă putem face ceva ca să vă ajutăm, așa vom face și abia așteptăm să ne raportați în această misiune, să ne spuneți ce ați descoperit acolo. Mulțumim și noi pentru faptul că Uh, v-ați uh, ocupat de aceeași, uh, același set de întrebări pe care le-am pus și în Slovacia. Comisia noastră ar putea să-și aducă contribuția să vină cu o altă perspectivă asupra anumitor subiecte sau aspecte. Nu este întotdeauna o misiune plăcută pentru misiunea noastră, dar și Olaf are același rol neplăcut respectiv să uh, abordeze chestiuni de toate felurile, nu numai plăcute. Deci mulțumim foarte mult pentru cooperarea foarte strânsă pe care o avem cu Olaf. Aș dori să știu dacă există întrebări din partea colegilor sau recomandări sau solicitări pentru această misiune. Atunci vom proceda cum ne-au recomandat coordonatorii. Constat că nu există schimbări la calendar. Doamna Strugariu. Am discutat și e poate doar o reflecție pe care ar trebui să o discutăm și la nivel de coordonator. Știu că s-a discutat la conferința președinților, dar poate ar fi bine să avem rezoluția după această misiune. ca să uh, includem în rezoluție ce vom descoperi. Președinta, voi discuta cu coordonatorii, deja am mai discutat uh, subiectul, dar în orice caz, uh, într-adevăr, uh, poate ar fi bine să luăm o decizie pentru că, rapid, pentru că decizia se ia la conferința președinților de comisii în legătură cu rezoluția, dar în orice caz mi s-a transmis această cerere și, și eu am transmis-o mai departe voi uh, transmite în continuare acest mesaj și îi uh, rog pe coordonator și ei să reacționeze. Bun. Bun, deci uh, am încheiat cu misiunea. Va fi în orice caz o călătorie foarte, foarte interesantă. Pe următorul punct de pe urna de zi, dăm cuvântul colegului Cristoforu, care este raportor pentru raportul special de descărcare 2019, 16-2019, uh, conturile uh, europene de mediu, cum uh, putem îmbunătăți eficiența factorilor de decizie. Iar auditorul nostru este domnul Hoa Figueiredo. Da, îl văd. Uh, locurile din spate sunt mai bine ocupate astăzi decât cele din față, dar în orice caz mulțumim pentru prezență, mulțumim reprezentanților Curții de Conturi la Comisia Cont, deci uh, vă dau cuvântul. Thank you very much, uh, Ms. Chair, uh, for giving the floor and thank you. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc pentru că ne acordați cuvântul, mulțumesc că invitați uh, Curtea Europeană de Conturi să prezinte acest raport de audit pe care vi-l prezint vizează conturile europene de mediu. Aș dori să vi-l prezint foarte pe scurt uh, cu principalele aspecte. Prima întrebare, de ce am întocmit acest audit? Și ce vă pot spune este că Conturile uh, economice de mediu sunt foarte importante pentru politicile de mediu. cum pentru ODD-uri și monitorizarea lor, și apoi și pentru al șaptelea program de acțiune pentru mediu. De fapt, informațiile fiabile și actualizate sunt foarte importante pentru monitorizarea progreselor uh, economice, uh, sociale și de mediu în atinge, spre atingerea obiectivelor de dezvoltare durabile. Și aceste uh, conturi economice de mediu reprezintă un cadru statistic care descriu relația între mediu și economie. Putem concluziona că relevanța și calitatea acestor conturi de mediu sunt foarte importante pentru a optimiza impactul acestora. Deci, avem de a face cu informații foarte importante pentru monitorizarea politicilor de mediu în Uniunea Europeană. Un alt aspect pe care aș dori să îl subliniez e reprezentat de cadrul general uh, în care sunt uh, dezvoltate aceste conturi economice și care este răspunderea diverselor uh, părți implicate. Sigur, este vorba de mai multe sisteme care implică mai multe state membre care compilează aceste date Uh, le trimit uh, uh, cu respectarea termenelor și publică și un raport cu privire la calitatea datelor respective. Și după aceea, după statele membre, mai intervine un alt actor foarte important, respectiv Eurostat, care culege aceste date, oferă metodologie, linii directoare, evaluează calitatea datelor, întocmește rapoarte și promovează și coordonează studiile pilot. Pentru că avem de a face cu un sistem, cu un cadru de informații statistice care implică statele membre, autoritățile naționale, dar și Comisia. Ce am solicitat noi statelor membre și cum am pus întrebări în acest audit? Principala întrebare a fost dacă cadrul stabilit de comisie a folosit aceste conturi uh, economice de mediu bine, deci aceea a fost, a fost uh, întrebarea principală. Și pentru a primi un răspuns la această întrebare, am evaluat felul în care Comisia a gestionat dezvoltarea acestor conturi și dacă ele au uh, îndeplinit obiectivele stabilite de factorii de decizie european, europeni. Acum o să vă prezint foarte pe scurt rezultatele noastre. În primul rând, cadrul strategic pentru conturile economice de medie europene nu este uh, cuprinzător până deocamdată. Cum am ajuns la această concluzie? Am observat că Comisia până acum nu a compilat un set complet de uh, date uh, privind conturile economice de mediu. Nu există niciun document care uh, să uh, evalueze uh, nevoile de aceste date pentru monitorizarea politicilor pe termen lung. Iar nevoile privind aceste conturi economice de mediu nu sunt uh, clar exprimate și nici indicațiile pentru monitorizarea și configurarea politicilor. Strategia nu a fost uh, finalizată într-un plan de acțiune cuprinzător. Există o strategie uh, pentru conturile europene de mediu, dar nu există un plan de acțiune pentru uh, implementarea obiectivelor. Diversele strategii au repetat uh, aceste uh, obiective uh, timp de 10 ani. Apoi, câteva lacune pe care le-am identificat în auditul nostru. Uh, aceste lacune au făcut ca relevanța acestor conturi să scadă în procesul de luare a deciziilor. Nu există niciun fel de analiză costuri-beneficii, de exemplu. Și implementarea unui modul de mediu a necesitat până la 10 ani. De asemenea, Comisia nu a folosit aceste module în toate uh, politicile relevante de exemplu, modulele respective nu sunt uh, folosite la potențialul uh, de plin pentru monitorizarea unor politici, de exemplu, monitorizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului sau al celui, celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Și aceste module sunt uh, publicate separat. Nu permit, deci, o viziune de ansamblu utilizatorii cheie folosesc aceste surse de date fără a avea acces la această privire de ansamblu. Și, în fine, concluzia finală, vizează provocările legate de colectarea la timp a unor date de mare calitate. În ce privește uh, provocarea legată de colectarea de date la timp, ne-am dat seama că unele date uh, sunt publicate mai repede decât e nevoie, dar nu au fost folosite toate posibilitățile de a trimite date la timp și lipsa unui calendar i-a împiedicat pe utilizator să știe dinainte când uh, urmează să fie publicate datele. Apoi am mai observat și câteva provocări cu privire la calitatea datelor datele din statele membre nu erau însoțite de, de, de, de informații suficiente pentru a permite Eurostatului să evalueze calitatea datelor. Eurostatul a soluționat problemele puse de către uh, statele membre individuale, dar uh, știți că e nevoie de câțiva ani pentru a veni cu linii călăuzitoare privind uh, aceste date și deci astfel calitatea scade. Și de aceea am făcut trei recomandări în, adese, în atenția Comisiei. Prima dintre ele legată de cadrul strategic pentru conturile uh, de mediu și datele respective, respectiv ca acest cadru să fie consolidat, apoi a doua recomandare legată de pertinența modelelor uh, pentru procesul de luare a deciziilor și a treia recomandare vizează uh, calendarul de publicare a acestor date privind conturile economice de mediu. Stimați eurodeputați, suntem uh, bucuroși că am întocmit acest audit. Am avut o cooperare excelentă cu Comisia foarte onestă și deschisă și trebuie să mai spun și că ne bucurăm de faptul că Comisia a acceptat aproape toate recomandările și observațiile noastre. Mm, constatăm cu satisfacție că am avut o cooperare excelentă și ne bucurăm și de rezultatele finale acestui studiu. Mulțumim pentru acest raport. Aș dori să întrebăm dacă eventual ar trebui să dăm cuvântul comisiei sau Lefterio să iei tu cuvântul în calitate de raportor. Ce dorești? Dacă dorește comisia să ia cuvântul mai întâi, bine, atunci uh, mai întâi comisia și apoi îți dau cuvântul ție. Doamna Cristine Virț. Ich werde auf Englisch weitersprechen. Um... Mulțumesc, voi vorbi engleză. Mulțumesc Parlamentului pentru că a inclus acest subiect pe ordinea de zi. Mulțumesc Curții de Conturi pentru raport și pentru uh, uh, cooperarea deschisă. A devenit clar uh, în momentul în care s-a realizat auditul că multe dintre problemele pe care le-ați identificat erau deja cunoscute la comisie și uh, um, procesul uh, um, de îmbunătățire a uh, abordării este în curs. Acceptăm toate recomandările curții pentru a îmbunătăți procesul, pentru a îmbunătăți conturile care să fie mai ușor de folosite și Încercăm să facem progrese și pentru a pune datele la dispoziție la timp. Aș dori să vă prezint planurile noastre, ce facem. Anul trecut, deja, înainte de audit, uh, am pregătit uh, următoarea strategie pentru conturile economice de mediu. Am discutat această strategie cu statele membre Ați spus că Eurostatul primește datele, dar, de fapt, ă, sistemele naționale statistice ale statelor membre sunt cele care furnizează datele și le-am folosit pentru a defini strategia pentru următorii ani. Pe măsură ce s-a făcea auditul, am pregătit deja planul de punere în aplicare a rezultatelor uh, auditului. Ați spus că nu există un plan de acțiune clar, așa că am, am discutat deja cu experții din statele membre despre punerea în aplicare. Am uh, spus că punerea în aplicare, chiar dacă planul de acțiune a existat și în trecut, acum uh, se, vor, se va dea prioritate acțiunilor care pot să îmbunătățească relevanța conturilor. Astfel se vor stabili jaloane și se vor elabora estimări bugetare, așa cum ați cerut. Am prevăzut și o revizuire la jumătatea perioadei, care va începe în curând. Deci, pentru următorul plan de acțiune, care e până în 2022, această evaluare ne va permite să abordăm uh, recomandările dumneavoastră și să elaborăm o perspectivă pe termen lung și să ținem cont de nevoile de date pentru condurile de mediu. Vom vedea cum vom putea disemina datele pentru ca utilizatorii să le cunoască atunci când vom publica datele. Ați menționat că Există o serie de module de, în conturile de mediu care nu au legătură între ele. Doresc să subliniez faptul că fiecare modul are legătură sau face legătura dintre o serie de statistici disponibile și deci fiecare modul în sine prezintă datele în context dintr-un anumit punct de vedere și arată care este legătura între diferitele seturi de date. Iată ce am uh, avut de spus uh, și, bineînțeles, voi asculta cu interes uh, ce au de spus eurodeputații și pot să dau alte clarificări dacă este necesar. Um. Vă mulțumim, doamnă Virț. Acum raportorul nostru, Lefteris Cristoforu. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că conturile economice de mediu europene reprezintă o activitate importantă pentru noi toți. Avem nevoie de un cadru clar pentru mediu. Nu trebuie să fie un, însă un uh, scop în sine. Cu toții dorim ca mediul să fie protejat și avem nevoie de instrumente care să ne permită să înțelegem impactul asupra mediului. Cred că conturi economice de mediu europene de calitate ne vor permite să monitorizăm situația, evoluția situației. Salut uh, activitatea din uh, uh, raportul uh, Curții uh, de Conturi uh, Uh, în timp s-au identificat o serie de, slăbu- de slăbiciuni și de omisiuni. Acest, calculele uh, costuri-beneficii, de exemplu, nu au fost obiective. Acesta a fost un neajuns identificat. Este important ca atunci când vedem că se degradează mediul să fim capabili uh, să transpunem asta în costuri la nivel economic și, sunt, um, și sper că aceste recomandări uh, ale Curții de Conturi vor fi aplicate ca să nu rămână doar uh, uh, cuvinte pe hârtie, ci vor avea un impact în lumea reală. Statele Unite au obligația de a furniza date relevante în timp util. Astfel se va îmbunătăți performanța și se vor obține mai multe rezultate pe baza conturilor economice de, de mediu europene. Atunci când uh, se înregistrează înregistrări în furnizarea de informații, asta costă. Noi în Parlamentul European știm foarte bine asta. Apreciez foarte mult uh, raportul Curții de Conturi și așteptăm cu nerăbdare ca Comisia să țină cont de recomandări um, și să le aplice. Cred că încă strategia este, este perfectibilă, cea pentru 2019-2023. Avem nevoie de un plan de acțiune detaliat care um, să acopere um, ceea ce trebuie să facă în viitor în acest domeniu. Planul de acțiune trebuie să identifice modalități și mijloace pentru a atinge obiectivele. Este important și aici să existe un calendar cronologic sau o, o, um, să fie un set de obiective în ordine cronologică. Deci trebuie să se îmbunătățească furnizarea de informații și sper că vom primi date de la comisie în fazele inițiale ca să putem apoi să aprofundăm uh, analiza ulterior. Acestea fiind spuse, sprijinim conturile economice de mediu europene, sprijinim întreaga abordare. Este o provocare acum că avem uh, pactul ecologic european și Uh, toate celelalte priorități legate de nevoia de durabilitate. Mm, este important ca aceste priorități să fie construite pe o bază solidă și cred că conturile economice de mediu europene pot să ofere o astfel de bază și să ofere um, un mediu de lucru transparent și eficient și reprezintă cea mai bună modalitate de a ne baza politicile de mediu pe care le dorim cu toții. Mulțumesc! Vă mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Oie. Oui, merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Buie. Mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport special extrem de util și important. Mulțumesc și raportorului nostru, domnul Cristoforus, pentru proiectul de raport, care este, după părerea mea, foarte complet și foarte echilibrat. Domnul raportor a acoperit uh, aspectele esențiale și eu doresc să adaug că, așa cum a amintit uh, uh, raportorul nostru, noua Comisie Europeană, a făcut din mediu și apărarea uh, planetei o prioritate numărul unu prin uh, pactul ecologic și prin obiectivul um, de a avea un, con un uh, continent cu emisii nete zero în 2050. În campania electorală recentă pentru alegerile europene, concetățenii noștri um, au abordat cu toții um, acest subiect și noi vom fi evaluați în pe baza capacității noastre de a îmbunătăți situația împreună. Când spunem că Uniunea Europeană trebuie să acționeze, să reacționeze în legătură cu acest uh, subiect, asta înseamnă că uh, subiectul sau permite Uniunii Europene să se apropie de cetățeni dacă acționează sau poate să uh, facă să mărească distanța între uh, instituții și cetățeni uh, dacă instituțiile nu uh, răspund nevoilor și dorințelor cetățenilor. Avem nevoie, pentru a arăta ceea ce facem, de indicatori pertin, pertinenți și preciși pentru a arăta că conturile economice de mediu europene sunt adaptate la obiective se detaliază clar cum s-au selecționat modulele și cum pot ele să evolueze în timp. Este important să sublinieze importanța acestui aspect. De exemplu, în curând vom vota în plen textul legislativ care creează un cadru armonizat pentru finanțarea durabilă. Pe, acest cadru se numește taxonomie. Obiectivul este să se extindă uh, elementele de luat în considerare, nu doar criteriile economice ale investițiilor, ci și cele ecologice, sociale și de guvernanță, care pun de asemenea probleme. Uh, pentru a reuși acest lucru va fi esențial ca instrumentele noastre să evolueze ca să răspundă nevoilor noastre. Raportorul subliniază acest lucru, modulul, modulele trebuie să fie în uh, serviciul politicilor europene și deci să evolueze. O îngrijorare Doamnă președinte, Curtea subliniază faptul că anumite state membre încă nu furnizează date deloc și nu sunt sancționate nu există proceduri de încălcare a obligațiilor uh, împotriva lor, nu au fost lansate astfel de proceduri și am notat, domnul raportor, că cereți comisiei în ultimul aliniat să facă presiune asupra statelor membre pentru a se asigura că definițiile sunt aplicate în mod comparabil și indicatorii sunt armonizați și preciși în toate statele membre. Nu aș ezita să mergem chiar mai departe dacă e nevoie și cred că trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura că aceste conturi vor fi cât mai eficiente și cât mai precise. Lucru care este imposibil, desigur, fără date armonizate. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Sunt de acord cu părerea celor doi colegi. M-a surprins și pe mine faptul că există state membre care nu furnizează niciun fel de date și apoi există state membre care oferă date care nu sunt valabile sau nu au un context și așa că nu au niciun fel de valoare. Sunt date care nu pot fi verificate în acest context. Și atunci ce se întâmplă cu ele? Apoi ce m-a mai surprins după ce am discutat atât de mult despre pactul ecologic, ca și până acum nu mai avem date valabile în sensul în care să avem o privire de ansamblu completă în legătură cu ceea ce se întâmplă. Datele încă nu sunt unele valabile și nu ne permit să facem așa ceva. Și de aceea vreau să le mulțumesc celor de la Curtea de Conturi care, cum se, care acum sunt atenți atenți la acest fapt. Vom avea multă legislație în legătură cu pactul ecologic. Un lucru important și un lucru necesar e să avem date valabile astfel încât să putem să spunem că nu ne dorim doar un efect pentru Europa, ci ne dorim ca și alții să accepte datele noastre, faptele noastre și un lucru care poate să funcționeze doar dacă avem date valabile colectate într-un anumit context, date comparabile care să poată fi extrapolate la un context larg. Așa că eu cred că ne așteaptă vremuri foarte interesante. Poate Comisia ne poate spune câte state membre nu oferă aceste date și ce fel de măsuri a întreprins Comisia până acum. Um, yeah, first of all, uh, Mai întâi, vă mulțumesc pentru sprijinul exprimat, uh, pentru uh, conturile economice de mediu europene și uh, pentru faptul că ați recunoscut că e nevoie de statistici uh, în uh, serviciul inițiativelor dumneavoastră. Ați întrebat câte state membre încă nu trimit date. Avem probleme în momentul de față cu trei state membre. Folosim toate mijloacele juridice pe care le avem la dispoziție, facem evaluări de respectarea obligațiilor sprijinim țările, ajutăm țările prin mijloacele prevăzute de regulament pentru noi proiecte, cu proiecte pilot, dar sprijinim și țările, cele trei țări care sunt țări mici, care nu beneficiază de mijloacele tehnice necesare. Pentru aceste țări avem uh, estimări Uh, pe baza cărora putem uh, să producem uh, conturi europene, dar înțelegem că pentru activitatea dumneavoastră aveți nevoie de conturi la nivel de stat membru și chiar la nivel regional. Deci, noi ajutăm statele membre pentru a crea conturi europene, luăm informațiile de la statele membre, ne asigurăm că uh, respectă metodologia și deci sunt date generate corect. Bineînțeles, ne dăm seama că acum cu pactul ecologic aspectul de mediu devine din ce în ce mai important. Luăm notă de faptul că um, așteptările cresc și uh, încercăm să răspundem acestei provocări. Wie weit sind denn die Daten überhaupt Datele sunt acestea unele pe care ne putem baza? Aceasta ar fi întrebarea, pentru că e un lucru care a fost menționat de Curtea de Conturi. Așa că întreb din nou, și Comisia și Curtea de Conturi, ne putem baza pe aceste date? Sunt fiabile? Pentru că știm că la nivel regional există altfel de sisteme de statistică, altfel de măsurători, așa că sunt aceste date într-adevăr valabile, valide? Aș dori să ne răspundă și Comisia și Curtea de Conturi the data we have are reliable. Datele pe care le avem la dispoziție sunt uh, corecte, bine generate. Știm că putea să um, produce producem mai multe date și mai repede, dar datele pe care le avem uh, sunt uh, corecte, sunt bine generate și sunt comparabile. <laughs> Ultima dată statul meu a avut niște probleme în acest sens, așa că e o situație care mă îngrijorează. Pentru că în Europa nu există un caz în care toate datele să fie valabile. Așa ceva eu nu am mai văzut niciodată. E frumos, dar nu vă cred pe deplin. Să vedem ce ne spune și Curtea de Conturi. Vă rog. Legătură cu datele, dacă acestea sunt valide sau nu. Puteți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac uh, și alte observații în urma intervențiilor eurodeputaților uh, și în urma răspunsurilor comisiei. Doresc să mulțumesc raportorului, domnului Cristoforu, pentru raportul său atât de complet în legătură cu raportul nostru de audit. Dânsul a subliniat că conturile economice de mediu sunt uh, un instrument uh, foarte important pentru monitorizarea mai multor politici de protecție a mediului. Acesta este un element uh, politic esențial Domnul Boie a spus că este foarte important, uh, că această utilizare este foarte importantă pentru viitor, pentru că legătura cu noul pact ecologic este evidentă și conturile economice de mediu vor fi un instrument foarte important pentru monitorizarea punerii în aplicare a mai multor politici care fac parte din uh, pactul uh, ecologic. Și doresc să răspund la o întrebare a domnului Boie, spune reprezentatul Curții de Conturi în franceză, în legătură cu perioada de timp de care au nevoie statele membre pentru a trimite datele. Spuneți în raportul nostru sunt uh, date pe care, pentru a, care răspund la întrebarea dumneavoastră în tabelul 3 și aliniatul 50. și comisia va da și ea elemente de răspuns în engleză. Aș dori de asemenea să răspund la întrebarea doamnei președinte în legătură cu fiabilitatea conturilor. În legătură cu fiabilitatea acestora, noi spunem um, la în aliniatul 52 că considerăm că Eurostat trebuie să cere mai multe informații de la statele membre în legătură cu fiabilitatea datelor pe care le trimit Comisiei. În fine, în legătură cu acțiunile Comisiei în relația, relația cu statele membre care nu transmit date corecte și la timp, Veți regăsi unele elemente în raportul nostru de auzit. Dorim să vă atragem atenția asupra recomandării numărul 3, în care spunem că Comisia trebuie să folosească instrumentele pe care le are deja la dispoziție pentru a îmbunătăți furnizarea la timp de date de către statele membre. Există mai multe, inform- mai multe instrumente pe care Comisia le are deja la dispoziție pentru a se asigura că statele membre reacționează uh, corect și la timp. Mulțumesc, domnul președinte. Doresc să mai adaug doar că recomandările făcute de curte în acest raport de audit sunt rezultatul comun al sau rezultatul unei munci făcute în comun cu serviciile comisiei și reprezintă o înțelegere comună a slăbiciunilor uh, sistemului. Deci, și ne bucurăm să auzim ce face deja Comisia pentru a pune în aplicare recomandările noastre pe baza constatărilor făcute în comun cu cei de la Comisie. Vă mulțumim! Cu siguranță vom analiza îndeaproape problema. Raportorul nostru mai dorește să intervină, Lefteris. Mulțumesc, doresc doar să spun că o obiectivul fiecăruia dintre noi și al Curții de Conturi și al Comisiei Europene și al Parlamentului European sau obiectivul meu ca raportor e tocmai un obiectiv comun. Acțiunile de mediu trebuie să fie sprijinite și aceste acțiuni nu trebuie să rămână necontrolate. Economia și ecologia merg mână în mână. De aceea avem nevoie și de o analiză a eficienței și costurilor. Avem acum această atenție sporită asupra mediului, politicile există, trebuie să existe și un control. Obiectivele noastre nu au fost toate îndeplinite, așa că eu cred că pe viitor putem să îmbunătățim situația și vreau să mulțumesc acum și Comisiei și Curții de Conturi pentru colaborare. Și și eu le mulțumesc tuturor celor trei la sfârșit, și raportorului, și Comisiei, și Curții de Conturi. Mulțumim și între timp am um, reușit să tratăm foarte repede ordinea noastră de zi. Colegul Flanagan se află în sală, mulțumim, așa că putem să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume un raport special, stabilizarea veniturilor pentru fermieri, un set cuprinzător de instrumente, dar instrumentele nu sunt destul abordate și există și chestiunea asupra compensării. În primul rând, voi da cuvântul lui Samoiereb, membru al Curții de Conturi. Dumnealui va interveni primul pentru a ne spune mai multe despre acest raport special. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai acestei comisii. Vă mulțumesc că vă pot prezenta astăzi acest raport special în ceea ce privește în ceea ce privește stabilizarea veniturilor pentru fermieri. Avem rezultate, recomandări, mai ales când recomandările nu au fost acceptate de Comisia Europeană. În auditul nostru am încercat să examinăm instrumentele europene care există pentru gestionarea crizelor. Am încercat să vedem dacă aceste instrumente de gestionare a crizelor au fost suficient puse în aplicare și dacă au avut rezultate. Am încercat să vedem ce se întâmplă cu asigurările și cu măsurile excepționale care au fost impuse după interdicția Rusiei din 2014. Să vă spun ce am descoperit cât despre instrumentele de gestionare a riscului. Am descoperit că utilizarea sprijinului european e scăzută. 17 state membre nu au pus în aplicare acest sprijin, așa cum vedeți pe hartă. Mai mult de 90% din cheltuielile publice europene sunt pentru asigurări. Restul sunt pentru fonduri mutuale, printre care și instrumentul pentru stabilizarea veniturilor. Doar o parte dintre fermieri, o mică parte, mai puțin de 8% dintre fermieri sunt asigurați și sprijiniți de Uniunea Europeană sub pilonul 2. Pentru cele două state membre, care au folosit cel mai mult sprijinul, Italia și Franța, aici o mare proporție a fondurilor e în sectorul vitivinicol și există acolo și riscul fenomenului de efect de balast considerăm că cam la 41 de, eu, de milioane de euro pe an, plățile directe sunt care, cele care joacă un rol important în strategia statelor membre. Mai intervine și venitul din agricultură, sunt folosite puțin asigurările. Plățile directe sunt cele care și cresc reziliența fermierilor în două feluri. Sunt un venit suplimentar pentru fermieri și, de asemenea, fermierii pot să-și crească reziliența prin mai multe cerințe de mediu, dacă acestea duc la schimbări în comportamentul fermierilor. Sunt implementate acum prin uh, ecologizare și ar trebui pe viitor să existe și o rotare a recoltelor. Fermierii cu care am discutat au discutat că acea, au spus că aceasta este măsura cea mai utilizată la nivel de ferme. Unele instrumente se suprapun, altele vin cu, stim, cu stimulente care intră în conflict. Măsurile excepționale au fost folosite pentru a răspunde la anumite riscuri, dar acestea probabil nu se aliniază strategiei de a utiliza și altfel de instrumente, cum ar fi asigurările. Înseamnă că fermierii asigurați nu au putut să beneficieze în urma măsurilor excepționale. Acestea au un efect de descurajare pentru ei. Există o probabilitate mare de a activa măsuri excepționale fără condiții cu privire la asigurările care au fost luate. Astfel, fermierii sunt descurajați să-și facă fac asigurări pentru că ar fi excluși la măsurile expost. Fondurile mutuale și asigurările s-ar completa unele pe celelalte dacă riscurile ar fi diferite. Statele membre colectează informații cu privire la gestionarea riscului și aceste instrumente pe care Comisia nu le colectează. Indicatori cum ar fi capitalul asigurat sunt informații care sunt colectate la nivel de stat membru, de exemplu în Franța și Italia. Comisia nu colectează astfel de informații și nu are o privire de ansamblu asupra situației la nivel european. Indicatorii de rezultate procentajul de fermieri, care, de fermieri care participă în instrumentele de risc. Aici nu putem face o comparație foarte clară între ceea ce se întâmplă în statele membre. Acum mă voi axa pe măsurile excepționale din sectorul fructelor și legumelor după interdicția impusă de Rusia în 2014. Vorbim de aproximativ 400 de milioane de euro am descoperit că nu existau criterii specifice existente astfel încât să se țină cont de utilizarea acestor măsuri excepționale. Sprijinul a ajuns spre producerea de mere în Uniunea Europeană. Deși a existat această interdicție rusească, cantitățile exportate au crescut și exporturile din afara Uniunii Europene, înseamnă că am găsit și alte piețe în afara Rusiei. Valoarea exportată a scăzut în 2014, însă apoi a crescut până în 2017. Această scădere a fost mai mică decât cea din 2009, când nu existau niciun fel de măsuri excepționale. Măsurile excepționale au durat timp de patru ani. Am tras concluzia că acestea au fost utilizate și pentru a aborda probleme structurale de excedent și pentru nectarine și piersici. Puteți vedea în această imagine ce s-a întâmplat cu producția de pere și de piersici și nectarine în 2017. Am descoperit și cazuri de supracompensare, înseamnă că sprijinul UE pentru a retrage apele de pe piață a fost mai mare decât prețul de pe piață, așa că această măsură a fost una atrăgătoare. Am conchis că costul schemelor de renunțare au fost uh, ridicate. S-au putut procesa anumite fructe, s-au făcut suc din ele după ce au fost retrase de pe piață. Uniunea Europeană a avut de suportat un cost crescut pentru procesarea piersicilor și nectarinilor. Un litru de uh, Uh, suc pentru oamenii aflați în nevoie era de 4,25 de euro pe litru, mult mai scump decât prețul din supermarket, pentru că toate s-au plătit în natură, majoritatea produselor au fost introduse din nou pe piață și doar o parte au ajuns la persoanele aflate în nevoie. Am dat mai multe recomandări Comisiei. Cât despre măsurile de prevenire și instrumentele de gestionare a riscului, aici am recomandat Comisiei să încurajeze farmierii să se pregătească mai bine pentru crize. În contextul schimbărilor climatice, sprijinul public ar trebui să se axeze pe prevenire și măsuri de adaptare, astfel încât fermierii să fie mai bine pregătiți și mai rezistenți. Sprijinul ar trebui să fie legat și de practicile din agricultură care duc la o reducere a riscului și la o prevenirea daunelor. De asemenea, e nevoie de o monitorizare mai bună pentru sprijinul pentru asigurări, mai ales că există atât de pu- se recurge atât de puțin la asigurări în sector. Comisia ar trebui să facă o evaluare să vadă dacă acest tip de sprijin vine într-adevăr cu o plus valoare europeană. Comisia a discutat și despre timpul la care vin asemenea recomandări. Probabil că acest ciclu politic nu e cel mai bun pentru asemenea analiză. Noi credem că nu e adecvat ce ne-a spus Comisia, pentru că această analiză, dacă ar fi făcută, s-ar alinia foarte bine pe programul de dezvoltare rurală care începe din 2021. Pentru a e important să ajungem la o plus valoare europeană. E un obiectiv principal pentru Uniunea Europeană și ar trebui să se țină cont de această plus valoare în toate măsurile. Apoi am spus că Comisia ar trebui să monitorizeze mai bine cheltuielile prin indicator, de exemplu în domeniul capitalului asigurat, lucruri care sunt deja utilizate la nivel de state membre. Cât despre măsurile excepționale, aici am recomandat Comisiei să clarifice criteriile pentru activarea și încheierea măsurilor excepționale și să se axeze pe măsuri excepționale când există fenomene climatice extreme. Pe, acest, pe acei fermieri care au instrumente pe care le folosesc, sunt aceste instrumente disponibile și utilizate de fermieri? Uh, Comisia spune că da, e o recomandare importantă, însă își dorește să se mențină abordarea de la caz la caz. Noi menținem această recomandare. Abordarea care a fost propusă e deja utilizată în mai multe dintre statele membre și trebuie să existe un sistem care să se bazeze pe criterii foarte bune. Astfel, fermierii pot să știe în avans că măsurile excepționale pentru fenomene climatice sunt restricționate și se pun în aplicare doar în situații bine justificate. Uh, Apoi, de multe ori, se oferă ajutor public după o catastrofă. Dacă lucrurile stau așa, atunci fermierii nu sunt prea încurajați să prevină asemenea riscuri. Compensarea pentru operațiunile de retragere de pe piață. Aici nu am trecut despre de prețul mediu precriză din statele membre. Comisia nu a acceptat această recomandare de ajustare a compensării și își dorește în continuare acea abordare de la caz la caz. Noi menținem această recomandare, considerăm că e importantă, trebuie să se facă calculele dinainte, astfel încât fermierii să fie tratați echitabil în prețuri similare. Datele de piață, prețurile, toate aceste date sunt disponibile și trebuie să ne asigurăm că nu se depășește acest preț în cazul com- ajustării compensărilor. Comisia spune că există un nivel de sub 100% și că e nevoie de cofinanțare din statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că am reușit să clarific ceea ce am făcut noi împreună cu Comisia pe aceste recomandări. Vă răspund cu plăcere la întrebări. Mulțumim domnul Flanagan acele întrebări și pentru colegul de dinainte, domnul Lefteris. Întâi să ascultăm comisia, după aceea raportorul și după aceea puteți să uh, interveniți sau doriți să interveniți acum la început, atunci comisia sau dumneavoastră? Comisia prima dată. Comisia prima dată. Am auzit că există anumite diferențe în opinie, așa că aștept cu nerăbdare intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, avem opinii diferite, însă acestea nu țin de valoarea raportului, care este unul bun și util. E întotdeauna util să facă Curtea de Conturi o revizuire a instrumentelor care există, să ne spună cum și dacă pot fi îmbunătățite și, de asemenea, să se țină cont și de revizuirile care se fac în legătură cu măsurile de sprijin pe piață în general, prin între care care includem și măsurile excepționale și, cum ne spunea și Curtea de Conturi, am avut propunerile în legătură cu reforma PAC, care sunt discutate în Consiliu și Parlament și, iată, putem ține cont de rezultatele acestui raport și acolo. Noi am analizat acest raport și vom pune în aplicare și vom adopta măsurile necesare conform recomandărilor. Deși acceptăm faptul că pe anumite puncte, da, nu avem aceleași păreri și voi intra în detalii imediat. Însă nu ar trebui să subliniem diferențele între comisie și curte. Curtea recunoaște faptul că pacul are instrumente, o serie de instrumente care să ajute în creșterea rezistenței fermierilor și exemplul cel mai bun pe care l-a spus și curtea este acest sistem al plăților directe, care are un impact major pe stabilizarea veniturilor fermierilor, astfel încât ei pot să facă față mai bine unei producții scăzute sau prețurilor aflate în scădere. Există acea sumă de 40 de milioane pe an, o sumă importantă. Comisia recunoaște și că este foarte important să avem instrumentele potrivite astfel încât să gestionăm riscurile și crizele, mai ales în sectorul agricol. Prin natura sa e un sector vulnerabil, de exemplu când există boli ale plantelor, animalelor, probleme comerciale, evenimente de mediu, veniturile fermierilor pot să varieze și de aceea ei trebuie să aibă instrumente astfel încât să facă față unor asemenea situații. Pacul ajută acum fermierii să facă față nesiguranțelor prin sprijin pentru venit, prin măsuri pe piață, prin sprijin pentru instrumente de gestionare a riscurilor, formare, investiții sub programele de dezvoltare rurală. Recunoaștem faptul menționat de curte în prezentare că există aceste diferite instrumente disponibile sub PAC, dar totul depinde de utilizarea lor în statele membre. Și acestea pot fie să se completeze unele pe celelalte, dar câteodată se ajunge și la altfel de efecte. E un subiect care e încă studiat, să vedem cum ne putem asigura că în combinație instrumentele duc la cel mai bun efect. Și ajungem astfel la cea de-a patra recomandare a, recomandare a curții și anume să fie încurajați fermierii să se pregătească mai bine pentru crize. Comisia ar sublinia faptul că propunerile de reformă pentru PAC merg în tocmai în această direcție. Intenția este să ne asigurăm că fermierii sunt protejați atât cât este posibil, că sunt prote- protejați de o fluctuare foarte mare a veniturilor lor. Statele membre, în planificarea lor strategică, trebuie trebuie să beneficieze de o flexibilitate crescută, astfel încât să poată utiliza mai bine instrumentele existente, instrumentele pentru gestionarea riscului mai ales dacă ținem cont de noua abordare bazată pe performanță. Știți că face parte din noul model de rezultate, să trecem de la respectare la performanță. Comisia mai propune ca instrumentele de gestionare a riscului la dezvoltare rurală să fie obligatorii pentru statele membre. Sunt incluse aici și contribuții financiare și sunt incluse și fondurile mutuale și investiții pentru formare, astfel încât fermierii să poată să prevină prevină riscurile sau să facă față consecințelor. Cât despre a doua recomandare, o, o mai bună monitorizare a sprijinului pentru asigurări. Aici Comisia subliniază faptul că punerea în aplicare de noi instrumente, cum sunt cele de gestionare ale riscului, implică timp. E nevoie de creare de, de, creare de capacități și intervin aici administrațiile naționale și de asemenea trebuie să existe și un interes din partea fermierilor. În acest context, haideți să nu ne facem niciun fel de iluzii, nu cred că ne vom afla vreodată într-o situație situație în care prin politicile comisiei sau oricum altcumva 100% dintre fermieri vor dori să își facă acest, să recurgă la asigurări sau la fondurile mutuale. Și există un tabel interesant în raportul curții unde se subliniază faptul că un mare număr de fermieri nu sunt interesați de eh, instrumentele de asigurări. Preferă să recurgă la propriile lor aranjamente și să aibă propriile lor măsuri de uh, gestionarea riscului. Cât despre pregătirile pentru viitorul PAC, aici toate aceste aspecte au fost analizate în mai multe studii externe și nu e un secret, în ultimii 20-30 de ani ceva ce a tot intervenit a fost cât uh, pot fi încurajați fermierii prin fonduri mutuale, prin asigurări, să facă față unor diferențe în venituri, astfel încât să evităm orice măsuri de sprijin de piață și mai ales măsurile excepționale de sprijin. Însă timpul și experiența ne-au arătat că întotdeauna va trebui să avem disponibile măsuri excepționale. Vor exista întotdeauna asemenea circumstanțe, mai ales, de exemplu, că pot să existe boli ale animalelor, conflicte comerciale și atunci trebuie să se intervină cu sprijin pentru fermierii noștri. Merg mai departe și ajung la treia recomandare, Curtea a sugerat faptul că ar trebui să stabilim mecanisme și criterii pentru a stabili atunci când măsurile excepționale pot și ar trebui să fie introduse. Din nou, e un subiect care a fost tot discutat nu doar în cadrul curții, ci și în mediul academic. Uh, ar trebui să avem măsuri care să ducă la o activare a intervenției pe piață sau activarea măsurilor excepționale ca reflex automat. Însă, Comisia și Consiliul și Parlamentul au constatat că nu vom fi niciodată în stare să facem așa ceva, nu vom descoperi o formulă care să acopere orice fel de circumstanțe în care fermierii ar avea de suferit. De aceea, regulamentul cu dispozițiile sale în ceea ce privește măsurile excepționale pe piață prevede un, un grad crescut de flex, flexibilitate, pentru că dacă nu, ne-am găsit în situații în care nu, ar putea, nu am putea să intervenim și criteriile ar avea un efect asupra piețelor. De exemplu, dacă am avea un criteriu care să activeze o intervenție, piețele ar putea să manipuleze prețurile astfel încât să ajungă la acel obiectiv previzibil, forțând o intervenție pe piață. Deci nu e un lucru pe care noi am dorit să-l sprijinim sau o direcție în care am dorit să o luăm. Cu toate acestea, acceptăm faptul că e nevoie de o definire clară a criteriilor exante, intervin aici anumite riscuri, dar trebuie să ținem cont de acest element. Și trec acum la ultima recomandare, la măsurile excepționale, în acest caz specific și anume măsurile care au fost luate odată cu interdicția impusă de Rusia, Curtea a analiza ce s-a întâmplat în sectorul fructelor și legumelor. Am discutat îndelung cu curtea pe ce bază s-a făcut această intervenție și apoi care au fost prețurile de retragere pentru fructele și legume. Fructe și legume. Acestea au fost sub prețul pieței și s-a ajuns, s-ar fi putut ajunge la o supracompensare. Însă noi credem că acest caz e unul mai degrabă excepțional, da, trebuie să fie analizat, vom revizui totul în contextul legislației secundare, care trebuie să fie activată ca să fie utilizate, utilizate aceste mecanisme, astfel încât să evităm asemenea situații pe viitor, pentru că suntem de acord cu curtea, și cu siguranță și Comisia dumneavoastră parlamentară e de acord că trebuie să evităm o supracompensare din măsurile excepționale. În situații de criză, de multe ori prioritatea este uh, viteza cu care se acționează, oferirea de semnale, mesaje pieței, stabilitatea. În acest context câteodată se fac greșeli, însă trebuie să învățăm din greșelile făcute și mă voi opri aici, doamnă președinte, și vă răspund cu plăcere la întrebări. Încă o dată îi mulțumesc curții pentru acest raport valoros. Mulțumesc! Mulțumim Comisiei. Domnul Flanagan are acum cuvântul. Um, thank you very much, uh, for... Mulțumesc pentru un raport ar fi o metaforă sau uh, aș uh, subestima dacă aș spune că sosește la timp, pentru că voi participa în această după masă la o reuniune privind politica agricolă comună uh, unde vom discuta exact aceste subiecte. Vom discuta mai ales despre atenuarea sau gestionarea riscurilor și uh, una dintre chestiuni care a revenit, mi se pare interesant că a venit de la cineva, de la un grup uh, de stânga, a fost dacă uh, pierderile ar trebui să se bazeze pe volumuri uh, pe, pe, pe volum sau pe prețuri. Pentru că în lumea capitalistă un volum mai mic înseamnă de obicei un preț mai mare. Și n-am ajuns încă la o concluzie în legătură cu ce ar trebui uh, să discutăm, de ce ar trebui să ținem cont când uh, declanșăm aceste plăți. Există și preocupări, mai ales din partea fermierilor, în legătură cu această idee că plățile directe pe care le primesc fermierii urmează să fie înghițiți de uh, această, acest sistem. Uh, știți că fermierii sunt obișnuiți să, să plătească, uh, să primească bani uh, proaspeți și își facă îngrijorări că dacă nu vor primi banii la timp, nu vor face față. Sigur că nu putem face prea multe, dar a mai fost întrebare. Acest raport viza mai ales sectorul fructelor și legumelor, un sector care în general este considerat profitabil, dar ar fi fost interesant să avem un astfel de raport și pentru carnea de uh, vită și lactate și mai ales uh, um, sectorul bovin, pentru că mulți fermieri nu fac profit în acest domeniu, ne întrebăm de ce oare, dar unul dintre motive este faptul că piața nu ține cont că se furnizează și alte bunuri publice, de exemplu sechestrarea carbonului, uh, Uh, și a, alte servicii pentru protecția climei. Deci, dacă luăm doar ca punct de plecare uh, prețul de pe piață, nu au cum să supraviețuiască fermierii în acest domeniu. Eu mă întreb cum va beneficia acest sector de pe urma acestei uh, scheme dacă nu vom avea o plată adecvată în noua reformă PAC. Va trebui să ținem cont de acest aspect. Și apoi, dacă mi-asigur casa, de pildă, și dau foc, chiar eu. Compania de asigurare nu o să mă plătească daunele. Pentru mine, în domeniul agriculturii, uh, echivalentul este să uh, adopți uh, acordurile de piață. În țări precum Irlanda se produce carne de vită. Avem deja un sistem de plăți mă întreb dacă el va intra în aceeași, aceeași categorie de asigurări pentru fermieri. În condițiile în care în Irlanda uh, fermierii sunt încurajați prin cele 50 de milioane de la Comisia Europeană să reducă producția. Mă întreb dacă, dacă Curtea Europeană de Conturi are vreo părere în legătură cu dovezile științifice folosite pentru a-i încuraja pe oameni să reducă producția. Ca o măsură Uh, care se spune că îi ajută pe fermier. Deci trebuie totuși să ținem cont de datele științifice. Domnul Shin de la Comisie, și sunt de acord cu el, a spus ceva pertinent, s-ar putea să avem o situație în care piața să manipuleze situația uh, prin care se uh, declanșează sisteme de asigurări. Și aș mai avea încă o problemă. Și încă o dată, sosește la momentul potrivit câteodată stelele se aliniază pur și simplu. În SUA, de fapt chiar ieri, s-a vorbit despre un sistem de asigurare pentru crescătorii de vită. A fost o manifestație Uh, în care, într-o zonă protejată din punct de vedere ecologic, ce mă îngrijorează pe mine cu aceste scheme de asigurări este că, practic, foarte puțin bani ajung în uh, mâinile fermierilor. Agențiile uh, și mari exportatori au banii. Acești bani vor ajunge ca și în Statele Unite în buzunarele lui Tiger Woods, sau la Trevor Kelly, când de fapt ar trebui să ajungă la fermier să-i ajute să supraviețuiască. Da, într-adevăr, este o chestiune filozofică. Nu vom uh, tranșa noi chiar cu acest raport special, dar, în orice caz, aș dori să știu dacă mai sunt și alți colegi care doresc să adreseze întrebări sau observații. Domnul Șastel. Mulțumesc, doamnă președintă. Acest raport este foarte important și mulțumesc și eu curții pentru analiza sa și raportorului pentru raportorul nostru și mulțumesc și Comisiei pentru primele răspunsuri. Curtea recomandă Comisiei să încurajeze agricultorii să se pregătească mai bine uh, pentru crize, apoi să uh, clarifice criteriile de declanșare a acestor uh, Mm, asigurări în, cazul de situație, în caz de situații excepționale și să ajusteze compensațiile pentru operațiunile de retragere. Apoi, Curtea consideră că instrumentele europene menite să îi ajute pe agricultori pentru a-și proteja veniturile de uh, scăderea prețurilor și pierderea producției nu și-au atins obiectivul decât în parte. Utilizarea lor rămâne uh, inegală și uh, slabă și întrebarea mea este simplă Comisia ne-a răspuns întrucâtva, dar eu sper că Comisia pregătește măsuri precise pentru a face față acestei situații. Și acum câteva cuvinte în legătură cu uh, cei 500 de milioane uh, cheltuite în sectorul fructelor și legumelor în perioada 2014-2018, ca reacție la uh, embargoul din Rusia. S-a vorbit deja despre el în această dimineață. Comisia nu stabilise criterii sau parametri obiectivi pentru a acorda aceste fonduri, mai ales în ceea ce privește felul în care ele sunt folosite. 61 din uh, subvențiile folosite au fost uh, folosite de către producătorii de mere, în condițiile în care exporturile de mere au rămas uh, constante sau câteodată chiar au crescut, ceea ce nu a uh, împiedicat finalizarea acestui proces. Reprezentantul Comisiei a abordat subiectul, a spus că este vorba despre o situație excepțională. Se pare încă că uh, nu am uh, tras învățămintele acestei proaste gestiuni a embargoului din Rusia din 2014, cred că trebuie să facem tot ce putem pe viitor pentru a evita o supracompensare în acest domeniu. Mulțumim! Domnul Cristoforu, acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc și eu uh, uh, Curții de Conturi și Comisiei Europene, pentru că am sentimentul că acest subiect este considerat extrem de important. Fermierii reprezintă o categorie Uh, specială, sunt un grup foarte vulnerabil în fața crizelor și deci cred că este de neconceput să, uh, îi, uh, să nu-i ajutăm prin măsuri foarte clare. Bineînțeles că trebuie să-i ajutăm să-și stabilizeze veniturile. Bineînțeles că am constatat și Curtea de Conturi ne-a explicat și acest lucru, că s-au făcut și câteva greșeli. 40 uh, de miliarde de euro, de exemplu, intră anual în politica agricolă comună, dar se pare că nu cei care au nevoie de acești bani uh, ajung uh, să pună mâna pe ei până la urmă și este într-adevăr o constatare foarte importantă care trebuie să fie aprofundată. Și trebuie să ne gândim cum putem să-i ajutăm pe agricultori uh, să primească banii respectivi. E vorba de persoanele care au uh, nevoie de acești bani pentru a uh, și aduce aportul în continuare la uh, politica agricolă comună. Sigur că există o legătură directă care se face tot mai des între agricultor și politica de mediu. Se contopește totul într-o politică unică pentru a combate schimbările climatice. Uh, agricultorii au un rol foarte important în acest sens, dar uh, sigur că mai există și alte elemente uh, de care ar trebui să ținem cont. Apoi, în al treilea rând, vorbim de un sistem de asigurare a agricultorilor în uh, statele membre. Uh, Uh, trebuie să se investească în asigurări. Doar 8% din uh, fermieri sunt asigurați și deci avem nevoie de, deci trebuie să-i uh, stimulăm pentru a, ca ei să investească mai mult în asigurări. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, văd că nu. Atunci dau cuvântul reprezentanților Curții de Conturi pentru a răspunde la întrebările colegilor. Mulțumesc, doamnă președinte. O să răspund la întrebările domnului Flanagan. Nu știu dacă am înțeles eu bine. Dacă ar trebui să tratăm uh, volumul producției sau prețuri când introducem măsuri excepționale. Totul depinde de obiectivul măsurii. Dacă obiectivul măsurii este venitul, atunci trebuie să abordăm ambele subiecte, volumul și prețul. Dacă avem și alte obiective, atunci putem uh, avea o altă abordare. În ce privește sectorul uh, cărnii de vită și a lactatelor, uh, tocmai efectuăm un raport pe care îl vom publica în acest domeniu câteva luni. Poate că ar trebui să ne ocupăm mai îndeproape de sectorul cărnii de vită. În ce privește datele științifice legate de reducerea producției, nu mă pot pronunța cu privire la Uh, sectorul bovinelor, pentru că încă nu am avut un raport, dar aș dori să vă reamintesc ce am spus în sectorul nostru cu privire, raportul nostru cu privire la uh, sectorul legumelor și al fructelor și comparația cu uh, nectarinele și cu piersicile. Spania și-a compensat producția de piersici și uh, nectarine în același timp în care Italia a încercat să reducă volumul la producția celorlași fructe. Deci ne întrebăm dacă într-adevăr aceste, aceste măsuri au fost bine coordonate. Unii fac supraproducție și în același timp sunt și uh, primesc uh, compensații. În legătură cu sistemul de asigurări, aș uh, puncta trei elemente. În raportul nostru dăm un exemplu din Statele Unite în care fermierii care sunt asigurați produc recoltele în mod mai rezilient decât cei care nu sunt asigurați. Deci se bazează pe asigurări. Orice s-ar întâmpla, știu că vor primi o, o compensație din partea uh, firmei de asigurări. Deci asigurarea trebuie într-adevăr să fie încheiată, dar trebuie să instituim și condiții uh, pentru a încuraja fermierii să ia măsuri de preîntâmpinare, de exemplu rotația culturilor sau uh, a altor măsuri care le-ar permite să producă mâncare și să nu beneficieze doar de pe urma sistemului sau schemei de asigurări. Al doilea aspect pe care îl subliniem în raportul nostru cu privire la asigurări, având în vedere că abordările statele membre cu privire la asigurări sunt foarte diferite și ați văzut și harta, unele state membre chiar nu folosesc uh, uh, asigurări sprijinite de către fonduri europene, uh, unele oferă sprijin național pentru asigurări, unele nu oferă niciun fel de sprijin pentru că piața a preluat această funcție și deci nu e nevoie să folosească fonduri publice pentru a sprijini uh, sistemul de asigurări pentru fermieri. Și de aceea noi am recomandat comisiei, am spus comisiei că nu avem dovezi conform cărora ar exista o plus valoare adăugată în folosirea fondurilor de la bugetul european pentru a sprijini asigurări dacă asigurarea poate să fie oferită de către piețe. Și e o recomandare pe care o facem uh, Comisiei. În orice caz, pe viitor, cu toate schimbările climatice, se mai pune o altă problemă. Dacă tot mai mulți fermieri vor fi afectați de către inundații sau de către secetă, prețul asigurării probabil va crește exponențial și deci când vom ajunge la uh, punctul critic în care asigurarea nu mai va funcționa și când fermierii vor trebui să adopte măsuri de prevenire. Și asta încercăm noi să spunem prin raportul nostru. Trebuie să se pună accent pe prevenire și mai puțin pe asigurări. Sunt de acord, deci, cu reprezentantul Comisiei Europene, respectiv că plățile de bază îi ajută pe fermieri să uh, supraviețuiască chiar în caz de uh, fenomene meteorologice extreme. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru toate dezbaterile pe care le-am avut la reuniunile de pregătitoare și în timpul auditului. Am discutat aceste subiecte îndelung știu că avem uh, poziții diferite în ce privește anumite recomandări. Sigur că e la latitudinea Consiliului și a Parlamentului și a Comisiei să hotărască ce fac. Așa cum am spus, unele state membre deja pun în aplicare aceste recomandări, uh, Franța și Italia, de pildă, au condiții foarte clare în legătură cu aplicarea măsurilor excepționale, deci uh, nu avem nicio obiecție. Și și în ce privește prețurile de pe piață, nu cred că ar trebui să fie probleme cu introducerea acestor măsuri. N-am înțeles dacă erau întrebări uh, din partea domnului Cristoforu. Poate că nu am ascultat eu cu atenție, dar dacă aveți eventual întrebări, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Aș dori să știu dacă sunt întrebări suplimentare pentru reprezentanții Curții de Conturi sau pentru Comisie. Domnul Flanagan. Nu. Răspunsul e complet. Sunt uh, foarte critic, foarte de multe lucruri din Uniunea Europeană, dar uh, sunt admirativ în fața Curții de Conturi. Aș dori să știu dacă Comisia dorește să adauge ceva. Mulțumesc. Câteva observații generale. Înainte am spus că ar trebui să evităm generarea unei impresii că soluția la sprijinul pentru fermieri pentru a evita perturbările că ar trebui să avem uh, politici de asigurare. Nu are cum să fie aceasta soluția. Domnul Flanagan a spus foarte clar situația din SUA. Se folosește foarte mult sistemul de asigurări și nu cred că era pozitiv, nu cred că era o laudă, dar Statele Unite și industria de asigurări de acolo reprezintă 15% din sprijinul pentru asigurarea culturilor, practic primul element asigurat în SUA ca venit. Deci uh, nu, uh, nu, nu oferă acest serviciu pe gratis. Deci dacă preluăm acest model, având în vedere că avem uh, resurse fixe, fixe e bine, banii aceștia se vor, uh, efecta, uh, se vor afecta în cascadă industria asigurărilor, care ar fi bucuroasă, dar noi am preferat să-i dăm fermierilor. Ceea ce nu înseamnă că noi nu suntem pentru opțiunea, dacă fermierii sunt interesați de uh, asigurări, să facă un uh, sistem uh, de partajare a riscurilor, un fond mutual. Uh, în pilonul 2 din PAC am spus că statele membre sunt obligate cel puțin să pună la dispoziția organizațiilor de producători sau fermierilor uh, posibilitatea de a uh, opta pentru aceste uh, posibilități. Și aceste fonduri mutuale care sunt diferite de asigurări vin cu opțiuni foarte interesante. Ele deja au fost folosite în Franța, mai ales și în Italia, cu un succes oarecare. Fermierii și producătorii au preluat frâiele, uh, pun în comun contribuțiile, le gestionează împreună, mai ales în sectorul fructelor și legumelor, dar nu numai, e un mijloc de a evita uh, perturbările pe piață legate de fenomenele meteorologice, de dăunători sau chiar de fluctuațiile de piață. Și e un model pe care am dorit să-l încurajăm. Și în fine, în ce privește supracompensarea, Curtea uh, a făcut o recomandare foarte utilă Comisia recunoaște că da, vom avea de-a face cu situații în care uh, e nevoie de uh, măsuri uh, excepționale de sprijin pentru piață uh, în anumite situații, dar sigur, atunci când intervii în situații de criză, e greu să uh, eviți, uh, de exemplu, să nu uităm că rușii au impus acest uh, embargo Uh, impactul a fost 5 miliarde de euro, a fost o, pro, o dispută comercială care a fost foarte bine aleasă, țintită pentru a uh, uh dăuna sistemului uh, Uh, de producție de fructe și de legume, Comisia a hotărât uh, să intervină și de aia am făcut ce am făcut și cred că pe ansamblu, mai ales în ce privește uh, carnea de porc și lactatele, intervenția noastră a fost încununată de succes. Da, recunoaștem că în sectorul fructelor și legumelor situația este mai nuanțată, dar trebuie să învățăm din experiență și asta ne ajută și raportul curții. Vom trage învățămintele. Mulțumesc! Mulțumim! Ajungem acum la punctul de pe ordinea de zi în care ne lipsește un reprezentant al Curții de Conturi, deci va trebui, din păcate, să luăm o pauză de 10 minute. Când sosește reprezentantul Curții de Conturi, începem, dar în orice caz trebuie să mai așteptăm câteva minute. As he just arrived. <laughs> Tocmai a sosit. Little bit quicker than Mergem puțin mai repede decât am prevăzut până de zi. Hallo, guten Morgen.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 Domn, bun venit uh, membrului Curții de Conturi, domnul Tacola. Suntem în avans pe ordinea de zi. Am spus că e o provocare pentru dumneavoastră, pentru că începem acum deja să abordăm punctul 6, raportul special al Curții de Conturi 25 din 2019, privind calitatea datelor, privind sprijinul bugetar, deficiențe la nivelul unor indicatori și în ceea ce privește verificarea plății tranșelor tranșelor variabile. Raportorul nostru este Lefteris Cristoforu. Vă dau acum cuvântul pentru a prezenta raportul special. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur că sunt din nou la Comisia Cont Acum doi ani am fost ultimată în cont în calitate de membru al acestei comisii și acum revin în noul meu rol. Este o plăcere pentru mine să vă prezint acest raport special privind uh, uh calitatea datelor privind sprijinul bugetar. În acest audit am examinat dacă Comisia a folosit uh, date privind performanța credibile și corecte atunci când a oferit sprijin bugetar. Am examinat 24 contracte, contracte de sprijin bugetar uh, în 8 țări cu plățile cele mai mari din 2017. Aceste 24 de contracte au inclus 248 de indicatori de performanță. Dintre aceste 8 țări, s-au făcut uh, vizite la fața locului în Iordania, Georgia și Bolivia. După cum vedeți din titlul raportului, a fost un audit tehnic. Am uh, verificat uh, um, corectitudinea datelor din audituri. Nu am evaluat dacă sprijinul bugetar a sprijinit cu adevărat reformele în aceste țări. Care sunt principalele concluzii ale raportului? Pe scurt, indicatorii când vine vorba de indicatori uh, și de uh, activitatea de verificare realizată de comisie. Când vin în legătură cu indicatorii, primul lucru pozitiv de spus este faptul că indicatorii s-au aliniat cu strategiile țărilor partenere și cu uh, de prioritățile lor de dezvoltare, dar din păcate 87 dintre aceștia erau indicatori de input, de proces sau de output. Deci s-au concentrat pe acțiuni pe termen scurt. Doar 13% dintre indicatori uh, erau uh, indicatori de rezultate sau de impact și deci uh, măsurau rezultate pe termen mai lung. În plus, indicatorii trebuie să fie specifici, să aibă obiective cuantificate și, atunci când este cazul, să aibă și un punct de plecare uh, clar identificat. Dacă nu, nu se poate măsura obiectiv uh, progresele făcute de statele membre înainte de a plăti uh, sumele respective am um, ajuns la concluzia că o treime din indicatori nu permiteau măsurarea obiectivă a rezultatelor. De exemplu, 29% dintre indicatori nu erau suficient de specifici, deci la obiective prost cuantificate um, și foloseau uh, termeni uh, foarte neclari, de exemplu, a îmbunătăți sau uh, a spori concentrarea în cadrul a 41% dintre indicatori nu exista un punct de plecare sau punctul de plecare calculat era incorrect. Deci ca să se știe de unde să se pleca pentru a se evalua apoi rezultatele. În al treilea rând, am examinat dacă indicatorii um, ofereau stimulente țărilor partenere să avanseze pe calea reformelor. majorita- în majoritatea cazurilor, indicatorii uh, erau uh, ambițioși și realizabili și deci aveau un efect uh, stimulant. În câteva cazuri, obiectivele erau prea ușor, ușor de atins uh, sau punctul de plecare era incorrect calificat. Am găsit chiar un caz în Rwanda în care propunerea uh, de, eh, de, de eh, cantitatea de electricitate generată din surse eh, regenerabile a scăzut, dar Comisia totuși a plătit fondurile respective. Acum aș dori să prezint câteva concluzii în legătură cu a doua parte a auditului nostru și anume activitatea de verificare realizată de comisie în momentul în care plătea anumite tranșe din ajutorul bugetar. Punctul de plecare pentru plăți este solicitarea făcută de țara parteneră pe baza datelor din propriile lor sisteme. Aceste sisteme sunt deci o sursă primară de informații pentru deciziile de plăți și nu vă va surprinde faptul că fiecare țară, țară are propria sa metodă de colectare, analizare și utilizare a datelor și propria sa capacitate de a o face. În consecință, pentru a începe operațiunile de sprijin bugetar, Comisia trebuie să evalueze sistemul pe care îl are țara respectivă pentru a produce indicatori, care vor fi apoi folosite pentru plata diferitelor tranșe. Înainte de evaluarea Comisiei, când vine vorba de sistemele de monitorizare și evaluare, acestea sunt descrise, dar Comisia a tras concluzii în mod explicit în legătură cu credibilitatea datelor de performanțe, fiabilitatea lor pentru a calcula indicatorii. S-a făcut acest lucru doar în cazul a 5 contracte în ceea ce privește vericabilitatea și fiabilitatea datelor care uh, stau la baza solicitării de plată, am uh, ajuns la concluzia că Comisia nu a făcut întotdeauna activitatea de verificare suficient uh, de atent s-au aplicat o serie întreagă de proceduri de verificare și unele nu au oferit asigurările necesare pentru a justifica plățile. În uh, șase dintre cele 24 de contracte selectate, Comisia a primit solicitarea de plată din partea țării partenere cu, împreună cu documentele care o justificau, dar nu a făcut o verificare eficientă a datelor folosite ca bază a cererii de plată. Acest lucru s-a datorat mai ales faptului că delegația UE s-a bazat uh, doar pe um, fiabilitatea datelor oferite de țara parteneră sau uh, de activi- pe activitatea de verificare făcută de experți externi în numele Comisiei, fără a face verificări suplimentare ale datelor uh, de, realizate de către Comisia în sine. Dintr-o valoare totală de 234 de milioane de euro a plăților evaluate, am ajuns la concluzia că datele furnizate de țările partenere nu au justificat atingerea indicatorilor pentru plata 13,3 milioane de euro. În plus, am ajuns la concluzia că Comisia a plătit 3,4 milioane de euro pentru contracte în două țări pe baza unor indicatori uh, um, cu uh, um, puncte de plecare prost calculate. Dacă Uh, de asemenea, uh, în alte cazuri nu s-au făcut progrese în domeniile măsurate de indicatori. Deci, în concluzie, domnul președinte, pentru o treime dintre indicatorii de performanță evaluați, relevanța acestora a fost uh, scăzută de modul în care au fost formulați și nu de faptul că nu au permis ca rezultatele să fie măsurate în mod obiectiv. Evaluările comisiei, dacă indicatorii au fost respectați pentru plata unor tranșe nu au fost fiabile și astfel unele plăți nu au fost suficient de justificate. Închei mulțumind Comisiei pentru faptul că a acceptat toate recomandările noastre și mulțumesc de asemenea pentru buna cooperare în timpul auditului. Muchas gracias, señor. Mulțumesc, domnule Tacula. Are cuvântul acum domnul raportor Cristoforu, um, dacă dorește acum, sau dau mai întâi cuvântul reprezentantei comisiei. Comisia mai întâi? Bine, în acest caz dau cuvântul doamnei Natalie Graham din partea comisiei. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimați uh, membrii ai curții, programele noastre de sprijin bugetar sunt, așa cum a spus Curtea de Conturi, orientați uh, pe nevoi. Comisia cooperează cu statele partenere pentru a identifica nevoile în care trebuie să intervină și indicatorii pe baza dezvoltării și pe baza cadrului strategic de, de, de uh, evoluție a fiecărei țări uh, pentru a stabili obiective realiste pe bază de date fiabile din mecanismele de colectare de date a țărilor partenere. În această sarcină dificilă, uh, programele trebuie făcute cu multă atenție și, și monitorizate continuu. Comisia se bucură de raportul Curții de Conturi, care a fost realizat în mod foarte constructiv. Comisia a acceptat toate recomandările. Aceste recomandări vor fi utile pentru a îmbunătăți modul în care sunt realizate și puse în aplicare programele de sprijin bugetar și cu siguranță raportul curții uh, va influența modul în care lucrăm, lucrăm uh, mulți ani de aici încoace. Um, curtea uh, a identificat faptul că um, programele noastre de sprijin bugetar au respectat strategiile statelor membre și au contribuit la uh, durabilitatea rezultatelor. Într-adevăr, Comisia identifică obiectivi uh, durabili cu statele partenere, de obicei luate din uh, strategia sectorială de dezvoltare a statelor membre, și obiectivul sprijinului bugetar este acela de a consolida sistemul și capacitatea instituțională a țărilor partenere, inclusiv fiabilitatea datelor pentru dezvoltare și reforme. Comisia notează de asemenea faptul că, conform raportului, o mare parte dintre indicatori uh, au avut uh, un efect uh, stimulant uh, și au permis o evaluare clară a rezultatelor. Auditul este echilibrat uh, și uh, a prezentat această caracteristică pozitivă, dar a subliniat și îmbunătățirea de a îmbunătăți în anumite cazuri modul în care uh, sunt, este stabilit punctul de plecare al indicatorilor sau obiectivele. Comisia deja încearcă să sprijine statele partenere să îmbunătățește uh, verificarea um, datelor și capacitatea lor de a produce statistici uh, fiabile. Vom uh, încerca să ne sporim controlele de calitate pentru a ne asigura că indicatorii de performanță sunt clar uh, formulați uh, și pleacă de la um, date recente și corecte. De asemenea, ă, sistemul nostru de indicatori ă, vor fi, va fi consolidat ă, și în funcție de capacitatea țării partenere să ofere date fiabile. În plus, pentru fiabilitatea sistemului nostru de sprijin bugetar pe termen lung, trebuie să sprijinim capacitatea statelor partenere să genereze date și să măsoare rezultate, inclusiv din punerea în aplicare a politicilor publice. Deci, doamnă președinte, Comisia um, recunoaște abordarea constructivă a Curții de Conturi din timpul auditului și consideră raportul ca fiind util în efortul de a îmbunătăți modul în care sunt făcute programele de sprijin bugetar și în consolidarea capacității țărilor partenere în a genera eh, date statistice și administrative fiabile. Și doresc să amintesc eh, două elemente recente legate de instrumentul de sprijin bugetar. Primul este că în urma raportului special 35 din 2016 al Curții de Conturi privind utilizarea sprijinului bugetar pentru îmbunătățirea mobilizării uh, veniturilor interne în Africa subsahariană, confirmăm faptul că Comisia a pus în aplicare toate recomandările um, și conform uh, agendei de dezvoltare de la Addis Abeba, a acordat prioritate uh, acestor elemente în cadrul programelor de sprijin bugetar. Și în al doilea rând, noul raport 19 um, privind sprijinul bugetar uh, reprezentat uh, recent pe 3 decembrie la Comisia DEVE unde comisiile CONT și AFET au fost de asemenea invitate. Rezultatele acestui rezultat au, au um, fost primite foarte bine și a continuat să um, arate uh, contribuția unică a sprijinului bugetar la obiectivele de dezvoltare durabilă. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc! Trecem acum uh, la raportor, domnul Cristoforul. Vă rog! Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să încep prin a spune că mă bucur de modul pozitiv în care Comisia primește recomandările uh, Curții de Conturi. Astfel, cred că se creează o atmosferă bună de cooperare, care este foarte utilă pentru a ameliora um, elementele identificate ca având nevoie să fie ameliorate. Îmi doresc să mulțumesc uh, Curții de Conturi și uh, domnului Tacula în calitate de raportor pentru acest raport special. Mulțumesc pentru uh, observațiile și concluziile sale. Sumele vizate sunt substanțiale. E vorba de sprijin bugetar uh, pentru țările partenere și uh, aceste intervenții trebuie văzute într-un context pe termen lung. Știm că Uniunea Europeană are propriile sale mm, uh, considerații uh, financiare de respectat. E vorba de uh, banii contribuabilor și în același timp Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume de ajutor de dezvoltare și de, de cooperare pentru dezvoltare, dar nu dorim ca banii, uh, resursele noastre să fie aruncate pe fereastră. De asemenea, statele partenere trebuie să folosească în mod judicios sumele primite ca sprijin bugetar. Nu dorim ca acești bani să sprijine corupția, să se abuzeze de acest ajutor bugetar. Un uh, aspect care mă tulbură este faptul că o treime dintre indicatori par să nu permită obținerea de rezultate obiective, cuantificabile. Și Mulțumesc raportorului Curții de Conturi pentru faptul că a identificat uh, această slăbiciune. Spune că în multe cazuri Comisia nu a tras concluzie, concluzii din, uh, pe baza acestor indicatori. O problemă mare a fost faptul că punctul de plecare uh, folosit pentru a evolua, pentru a evalua uh, evoluția, pentru a evalua progresele făcute nu au fost uh, clar uh, calculate și uh, bine identificate. Dacă indicatorii nu permit obținerea de rezultate cuantificate, aceștia trebuie sau rectificați sau um, trebuie să se renunțe la ei. total, doar 13% dintre indicatori au oferit uh, rezultate cu adevărat fiabile. Dacă dorim să oferim garanții că banii contribuabililor sunt uh, utilizați în mod cinstit și judicios, este important, uh, mai ales că aceste țări au mare nevoie de ajutorul bugetar, preocuparea curții de conturi este foarte valabilă. Înainte să se plătească bani, comisia trebuie să se asigure că are la dispoziție cifre fiabile, date fiabile. Dacă nu, se ajunge în situația în care se fac plățile fără a beneficia de aceste asigurări fără să se respecte aceste precondiții. Desigur, trebuie să se ajungă la un echilibru. Nu dorim să existe duble sau triple verificări înainte de uh, plăți. Statele partenere primesc sprijin bugetar uh, și întotdeauna se, vă pune, se vor exista întrebări legate de respectarea statului de drept și a drepturilor omului. Și acesta ar trebui să fie un indicator fundamental pe care ar trebui să-l aplicăm. Statele partenere trebuie să treacă testul statului de drept și a drepturilor omului. Oricum, acest raport este extrem de interesant și ar fi foarte bine ca recomandările domnului Dacula ale Curții de Conturi să fie cu adevărat aplicate de către Comisie. Și sper că atunci când ne vom ocupa din nou de acest subiect, situația va fi mult îmbunătățită. Mulțumesc! Sí. Mulțumesc foarte mult, domnule Cristoforu. Domnule Tacula, doriți să adăugați ceva? Sí, adelante. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că mi-a plăcut mult ce a spus domnul Cristoforu. Mă bucur că suntem de aceeași părere. Trebuie să spun că baza acestui audit este, este ideea că dacă se folosește sprijinul bugetar, două lucruri sunt foarte importante. Pe de o parte, indicatorii corecți și fiabili și pe de altă parte, verificările corecte înainte de a se face plățile. Și domnul Cristoforu, domnul raportor, a subliniat același lucru și Repet, mă bucur că Comisia a ținut cont de recomandările noastre, le-a acceptat pe toate și sper că în viitor, când și dacă Comisia continuă să folosească sprijinul bugetar ca modalitate de a oferi sprijin pentru dezvoltare, uh, se vor uh, aplica aceste recomandări cum trebuie. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi acum. Sprijinul bugetar a fost și este subiectul meu preferat. Curtea de conturi a mai făcut demersuri în acest sens, chiar dacă nu totul e perfect. Ceea ce se întâmpla în trecut cu sprijinul bugetar, banii care chiar erau acordați din buget, fără să fie cunoscute înainte proiectele, asemenea vremuri s-au încheiat și ne bucură mult acest fapt. Vom rămâne atenți și vom supraveghea subiectul, pentru că mai ales pentru statele membre e un subiect complicat să existe și banii și apoi să existe și supravegherea, să vadă ce se întâmplă într-adevăr cu acești bani. Și atunci când nu sunt îndeplinite așteptările noastre, felul cum venem noi lucrurile, democrația, societatea. Așa că vă mulțumesc foarte frumos pentru informațiile oferite, informații exacte și pentru evaluarea făcută. Facem acum o pauză de 3 minute, după care trecem la următorul subiect și asta pentru că le spuneam colegilor că vom începe cândva la ora 11. Atunci vom trece la uh, analiza unor informații apărute în presă cu privire la presupuse fraude cu fonduri agricole ale UE făcute de criminalitate organizată în Italia și nu vreau să, încep, să începem mai devreme decât să așteptăm să ni se alăture ecologii, poate cineva dorește să bea o cafea sau orice altceva și imediat după ora 11 începem. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colege, stimați colegi, doamnelor și domnilor, Vă rog fie să ne părăsiți, fără să, fie să rămâneți în sală cum doriți. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 7, și nume o discuție în legătură cu informațiile apărute în presă cu presupuse fraude cu fonduri agricole UE în Italia. Uh, în mai multe publicații, astăzi și în Politico, s-au raportat astfel de fapte, fraude agricolă cu legături cu mafia, care au dus la 94 de arestări în Italia. Cu un schimb de opinii cu Comisia și cu reprezentanții OLAF am organizat acum, așa că am dorit să obținem mai multe informații cu privire la aceste cazuri. Am citit articolul din Politico și dacă îl veți citi, veți vedea că e un caz într-adevăr grav. Criminalitatea organizată părea să supună populația normală unor mari presiuni, nu puteau să participe la licitații, pentru că dacă apăreau anumite nume la licitație, atunci nimeni nu putea să mai intervină pentru că mafia i-ar fi ucis pe ei sau le-ar fi făcut rău familiilor lor. Fondurile noastre nu au fost utilizate așa cum trebuie, au fost abuzate astfel încât să se obțină mulți bani din fondurile agricole europene în scopuri, utilizați apoi în scopuri criminale. E clar că ne interesează să avem mai multe informații legate de caz, poate comisia ne poate ajuta, Olaful e deja implicat. Am dorit să aflăm mai multe, să știm la să știm ce a făcut comisia până acum. Catarina, îi mulțumim de la Guardia Finanța au reușit să facă o muncă remarcabilă și nu ușoară și periculoasă munca pe care trebuie să o facă polițiștii de acolo. Aș dori să îi dau cuvântul în primul rând doamnei Borchman, care e interlocutorul nostru preferat la reuniunile acestea. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Între timp am un alt microfon. Îmi cer scuze, am fost puțin surprins. Am crezut că întâi va interveni Olaful, pentru că vorbim de un caz de fraudă azi. Dacă doriți, dau cuvântul întâi reprezentanților Olaf. Lucrurile arătau altfel pe lista mea, dar suntem flexibili. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte Cristina, îți mulțumesc foarte mult că mi-ai dat cuvântul mie. Cât despre evenimentele despre care am citit cu toții în presă, acest caz nu e un caz pe care îl anchetăm noi ca Olaf, însă face parte din preocupări mai extinse pe care le avem, rapoarte de care ne ocupăm, cazuri pe care le urmărim. După cum știți, Olaf a fost activ în și în trecut am colaborat cu autoritățile italiene, mai ales cu Guardia di Finanța și mă alătur uh, cuvintelor frumoase pe care și mulțumirilor exprimate de dumneavoastră și pentru carabinierii și pentru procurorii specializați în lupta împotriva mafiei, persoane importante pentru a lupta împotriva unor asemenea infracțiuni. Ne amintim și de faptul că noi, Olaf, a mai raportat cazuri asemănătoare și în trecut. Vă voi spune ce considerăm noi că reprezintă o evoluție naturală a fraudei în domeniu. Plățile agricole, ca în cazul altor mijloace financiare, sunt foarte atractive pentru cei care se ocupă de fraude infractori în acest caz. Și mai mult pentru că sunt bani fără riscuri și infractorilor le plac asemenea lucruri fără multe riscuri și mulți bani. Pe parcursul timpului am putut să vedem cum intervin frica, intimidarea și chiar violența. Aici. Toate acestea ne sunt raportate acum. Totul se leagă, după părerea noastră, de faptul că subvențiile UE astăzi sunt legate de teren, proprietarii terenului. Am avut multe cazuri în trecut când plățile erau uh, corelate cu producția agricolă și nu a fost mai bine în termen de fraudă, a fost chiar mai rău probabil. Așa că trebuie să vedem ce putem să facem și cred că acest aspect vă interesează pe dumneavoastră astăzi, ce putem face să ne asigurăm că protejăm bugetul UE împotriva acestui tip de fraudă și acestui tip de infractori ce fel de semnale primim de pe teren, semnale încurajatoare. Nu ne bucură faptul că există fraudă, însă semnalul e unul sănătos că există această investigație, pentru că, iată, frauda a fost detectată de autoritățile italiene și s-a luptat eficient împotriva ei, lucru care nu poate decât să ne bucure, așa că sistemul într-un fel funcționează. Am ajuns la sfârșitul povestii, poveștii probabil că nu, adică sigur nu, e o luptă constantă pe care trebuie să o purtăm. Infractorii dau dovadă de multă creativitate, exploatează foarte repede orice fel de oportunități detectează ca să ne asigurăm că facem tot ceea ce ne stă în putință ca sistem și să ne asigurăm că nu există verici slabe pe care să le cunoaștem, care să nu fie detectate și repartate și reparate. Așa cum vă spuneam, am lucrat îndeaproape cu colegii de la DG Agri și Cristina vă va spune ce au făcut ei, dar am colaborat și cu poliția din Italia și cu ramura judiciară de acolo, astfel încât să ne asigurăm că punem în comun toate informațiile pe care le avem. Iată că avem un dialog constant, un schimb de informații constant, care ne duc la rezultate foarte bune, cum ar fi acesta. Poate mă voi opri aici să văd dacă există întrebări pe care ați dori să mi le adresați cu privire la cazurile de care ne-am ocupat. Aș încheia atrăgându-vă atenția asupra unui caz vechi asupra cărora v-am, v-am uh, dat informații în raportul din 2017, cazul Bonifica. Nu la fel ca acest caz, însă doar ca să vedeți cum a evoluat frauda în timp, această escrocherie. Trecem acum de la cazurile clasice de fermieri fantomă, adică beneficiile sunt solicitate pentru parcele de teren care se regăseau în aeroport sau în numele unor persoane decedate. Toate acestea au fost îmbunătățite foarte mult și mulțumită muncii Olaf și DG Agri, noi am reușit să facem recomandări administrative care au fost implementate, dar acum iată că trecem de la asemenea practici, de la beneficii pentru un cineva decedat sau pentru terenuri care de fapt țin de un aeroport, ne mutăm acum spre frică, intimidare, uh, spre ceea ce face, de fapt, mafia și cum se comportă. Un fenomen pe care trebuie să-l combatem. Și, bineînțeles, uh, Dorim să începem să colaborăm cu EPO, odată ce EPO se va ocupa de asemenea fenomene. Credem că va avea un rol important. Mă voi opri aici și acum vă răspund cu plăcere la întrebări. Vă mulțumim, urmează doamna Borman, după care doamna Caterina Chinici va interveni. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că îmi permiteți să vorbesc după intervenția Olaf. Mă voi alătura și eu felicitărilor adresate autorităților italiene, mai ales pentru Garda de Finanța, care a adus la lumină acest caz, cât despre cazul ca atare, nu vă pot spune că am avea multe informații la comisie pentru că ancheta e în derulare în Italia, așa că primii care obțin informații sunt cei de la Olaf. Însă noi vom supraveghea situația și ne vom asigura că banii sunt recuperați. Orice fel de bani care nu au fost uh, plătiți cum trebuia în aceste cazuri. Cum spunea și colegul de la Olaf, cred că ceea ce e important aici e următorul fapt. Nu e neapărat un caz în care oamenii care au au obținut terenul într-un fel în care nu ar fi trebuit să-l obțină, nu un caz că ar fi încălcat reguli ale pacului. Articolul din această dimineață din Politico părea să spună că aceștia nu exploatau terenul. Sateliții ne vor spune dacă terenul a fost întreținut sau nu. E un control aflat în desfășurare și aici ar interveni eligibilitatea terenurilor. Ce am putut constata aici, oamenii care au obținut terenul într-o manieră de neacceptat, într-o astfel de situație ne aflăm. Nu put, e dificil să spunem că au fost încărcate regulile pacului, însă a existat o încălcare a regulilor. Va trebui să vedem care va fi rezultatul anchetei penale din Italia. Cât despre cazurile din trecut, cele la care făcea trimitere domnul Bianchi, și aici existau chestiuni legate de GEA, Agenția de Plată Italiană, care e cea care se ocupă și de Sicilia, S-au întreprins acolo pași concreți. Autoritatea competentă din Italia a supus perioada, agenția de plată la o perioadă de probă să vadă cei care nu erau de încredere au fost îndepărtați de la agenția de plată pe timpul investigației OLAF. După aceea au fost stabilite noi reguli de control pentru agenția de plată. DG Agri s-a ocupat de toate acestea s-au uh, înregistrat multe datorii după cazul Bonifica. Toate aceste datorii au fost acum corectate. Deci Agri a făcut corecturile financiare astfel încât banii să revină în bugetul european. Dacă vă uitați la ce am făcut cu corecturile în ultimii 2-3 ani, veți putea vedea că s-au făcut foarte multe corecturi pentru Italia. Erau datorii vechi care se legau de asemenea cazuri din trecut. Toate pentru fiecare dintre acestea s-au făcut corecturi Comisia spunea că datoriile nu au fost recuperate și înregistrate în sistemul italian. Acum autoritățile italiene au trecut prin toate aceste datorii și cazuri și în cazul Bonifica cu garda financiară și au stabilit care ar fi trebuit să fie datorile, ce ar fi trebuit să se recupereze și s-au făcut corecturile financiare pentru Italia în aceste cazuri. Însă pentru cazul actual, cel din Politico de astăzi, va trebui să așteptăm rezultatul rezultatul anchetei făcute de autoritățile din Italia. Și aș încheia spunând că Bineînțeles că acesta nu este un exemplu bun, însă e totdeauna bine să vedem că autoritățile naționale într-adevăr fac ceva astfel încât să urmărească asemenea cazuri de fraudă. Și iată că se ocupă de acest caz, iar noi vom supraveghea progresul. Mulțumesc! Cred că există multe întrebări. Catarina întâi și apoi continuăm. Si, grație, grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc reprezentantului Olafului și reprezentantei Comisiei Europene pentru um, cele spuse, dar și pentru faptul că au exprimat aprecieri față de activitatea forțelor de poliție din țara mea, care uh, au uh, muncit mult și au expus un caz de fraudă uh, din fondurile agricole. Operațiunea, anumită operațiunea Nebrodi, eh, a avut loc în Sicilia, în regiunea mea, și ehm, coordonată fiind eh, de eh, Procuratura Antimafia, ehm, a avut loc această anchetă cu sprijinul carabinierilor și a s-a ajuns la sequestrarea bunurilor unor firme, sequestrarea unor conturi, și au fost sequestrate sume de peste 5,5 milioane de euro, care era valoarea fraudei. Doresc să mulțumesc celor doi reprezentanți ai Olafului, reprezentantului Olafului și reprezentantei Comisiei. Um, aceste um, rezultate se datorează activității gărzii financiare, deci uh, forțelor de poliție specializată în uh, criminalitatea financiară deci uh, face anchete în domeniul fiscal, în domeniul poliției judiciare, în domeniul administrativ și luptă împotriva spălării de bani uh, și, de asemenea, anchetele privesc și finanțarea terorismului. Deci toate sectoarele în care criminalitatea organizată este foarte prezentă. E vorba de criminalitate organizată de tip mafios și, așa cum a recunoscut Europolul, aceasta este prezentă pe teritoriul Uniunii Europene și, din păcate, nu doar în Italia și nu doar uh, în Sicilia, este o criminalitate organizată prezentă în multe părți în Europa. Criminalitatea organizată, așa cum uh, a spus reprezentantul Olafului și reprezentanta Comisiei, are uh, se caracterizează printr-o implicare din ce în ce mai mult, uh, mai, mai mare în activitățile financiare. Nu fac deseori referire la propria mea activitate personală, dar știți că sunt, am fost magistrată și sunt uh, uh, fica unui magistrat ucis de mafia în 83 pentru că a înțeles gravitatea fenomenului criminalității organizate și a fost primul care a înțeles cum mafia uh, se infiltrează în sectoare unde poate să câștige foarte mulți bani. Și a înțeles deja atunci cum interesele criminalității organizate începeau să se manifeste și în sectorul financiar. Și ceea ce s-a întâmplat azi, cred că este exprimare, o, um, este un exemplu clar de această tendință a criminalității organizate de a se plasa acolo unde sunt banii, care apoi sunt reinvestiți în activități licite după spălarea de bani, investițiile se fac în uh, alte activități și apoi sunt din nou folosite pentru a finanța activități criminale. Acestea fiind spuse, eu cred că țara mea a dat dovadă încă o dată că este capabilă să expună fraudele și uh, fraudele cu uh, fonduri europene în acest caz. Uh, Italia a dat dovadă că are legislația potrivită, arată că s-a maturizat, iată, au trecut aproape 40 de ani de când a murit tatăl meu și dacă continuă uh, să facă eforturi în această sectoare, am, uh, Italia a dezvoltat anticorpi. Avem un sistem uh, eficient de justiție, de uh, forțe de poliție capabile să ancheteze uh, și să propună chiar bune practici la nivel european. Avem un sistem capabil să luptăm împotriva acestor provocări și să expunem fraudele, pentru că aceasta e prima problemă, să, să se expună frauda și apoi să se lupte împotriva ei. Într-adevăr, doamnă reprezentantă a Comisiei, uh, ancheta a fost una de succes și deja uh, măsurile luate sunt deja semnificative. Deci s-au făcut deja multe de către Italia. Aș dori să citez ce a spus uh, procurorul Cafiro de Rau săptămâna trecută. Procurorul Cafiro de Rau a fost aici prezent la un eveniment și a subliniat că toate statele mem- în toate statele membre, criminalitatea organizată prin corupție, prin metoda mafiotă de a acționa, acea intimidare la care făcea um, referire reprezentantul Olafului, amenințările, violența și apoi corupția, prin spălarea de bani, prin fraude, fraude din fondurile europene, penetrează în sistemul financiar și în țesutul economic uh, și uh, astfel fură sau acționează împotriva intereselor Uniunii și uh, profită de libertatea inițiativei economice criminalitatea organizată îi sperie pe cei care doresc uh, să aibă acces la aceste fonduri, deci uh, firmele um, uh, nu mai îndrăznesc să ceară aceste finanțări și le cere și le obține mafia. Procurorul Cafiură Drau a spus că trebuie să se modernizeze legislația europeană și le, îi repet cuvintele. Dânsul a spus acest lucru foarte clar și foarte direct, dar și foarte incisiv. De aceea repet cuvintele sale. Dânsul a subliniat că dacă nu se acționează rapid în lupta împotriva criminalității organizate, în lupta împotriva rețelelor mafiote, vom permite organizațiilor criminale uh, Uh, să controleze economia și oamenii nu vor mai fi liberi, uh, vor fi sclavi. Uh, mi-au plăcut mult cuvintele sale pentru că arată cât de important este să luptăm la toate nivelurile împotriva acțiunii organizațiilor criminale care se care penetrează în activitatea economică a Uniunii Europene. Um, în, uh, în urma raportului uh, PIF din 2017 uh, s-a recunoscut că în Italia și deci rezoluția Parlamentului, Italia a fost recunoscută ca fiind una dintre statele membre cele mai active în identificarea și semnalarea neregularităților, um, mai ales în cadrul politicii agricole comune. Și acea rezoluție, în acea rezoluție se subliniază sau se invită, în acest caz, uh, Comisia să continue să sprijine statele membre ca să îmbunătățească și calitatea și numărul controalelor și uh, invită să se facă schimb de bune practici în lupta împotriva fraudelor și eu cred că Italia poate să aducă bune practici în acest sens. Pentru că, repet, operațiunea care a permis expunerea acestor fraude este cu siguranță rezultatul uh, experienței consolidate a Italiei și cu siguranță este rezultatul experienței unei țări care a luptat cu criminalitatea organizată în, uh, în forma sa cea mai dramatică și violentă la sfârșitul anilor 70 și în anii 80 uh, și care însă um, și care a rămas uh, în continuare atentă și a reușit să găsească la nivel legislativ și judiciar toate metodele pentru a lupta împotriva mafiei care se infiltrează din ce în ce mai mult în sectorul economic și financiar. Deci, cred că și la nivel european trebuie să se identifice controlele cu siguranță, să se facă mai multă prevenție și, uh, de altfel, uh, reprezentanta Comisiei uh, a enumerat unele dintre inițiativele legislative avute și este important să se poată acționa cu toate resursele necesare în timp util. Trebuie să se creeze schimb de informații, să se consolideze schimbul de informații financiare. Trebuie de asemenea să se ofere bune practici. Deci, la nivel european, trebuie să lupte mai bine împotriva criminalității organizate, împotriva așa numitelor euromafii. Um, s-a menționat acest termen în Italia câteva zile în urmă, dar era vorba de alt subiect. Mă opresc aici dar am anunțat uh, informal uh, Aș dori să propun uh, în comisia noastră, spun acest lucru formal acum, doamnei președinte, să mergem misiune în Italia ca să vedem, să constatăm care este situația în țara mea, să ne întâlnim cu Um, procurorul um, Național de Luptă împotriva terorismului, cu forțele de poliție, uh, cu Garda Financiară, care este o forță de poliție specializată în criminalitatea financiară, ca să avem un contact, un contact direct și să ne identificăm um, legăturile cu aceste servicii. Țara mea a trecut printr-o situație dramatică, dar este o țară care continuă să-și promoveze angajamentul în lupta împotriva criminalității organizate în toate sectoarele. Deci uh, nu putem decât să primim bine sprijinul Uniunii Europene și să primim bine și să primim bine și pe reprezentanții Comisiei uh, Cont pentru a consolida această legătură și pentru a ne duce contribuția la lupta împotriva acestui tipuri de acestui tip de fraude. Nu spun că um, aceste fraude se referă la un anumit sector. Nu pacul favorizează fraudele, dar criminalitatea organizată, așa cum am spus, mai ales cea de tip mafiot, cu caracteristicile cum ar fi intimidarea, violența și corupția, se infiltrează și din păcate așa este, se infiltrează foarte des acolo unde sunt uh, disponibile finanțări, uh, sume, sume uh, mari. Deci trebuie să luptăm cu toate puterile împotriva acestui fenomen. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și încă o dată renoiesc invitația să veniți în Italia și să aveți acest contact direct cu organismele care apără legea în toate sectoarele și, bineînțeles, și când vine vorba de uh, finanțările europene. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumim, mulțumim, Catarina! Aș avea și eu niște întrebări și le voi da și un subtitlu, și anume printr-un citat care vine de la generalul Pasquale Angelo Santo, uh, șef al ROS de la poliția specializată în lupta împotriva criminalității organizate. El ne spune că au reușit să găsească modalități prin care să ia bani care ajung în buzunarele lor fără niciun fel de risc, în timp ce sunt menținute activități clasice de infracționalitate, trafic de droguri, acum cu ce se ocupe ei în principal e să fraudeze Uniunea Europeană, pentru că câștigurile sunt mai mari, riscurile mai mici. Cum spuneam, ca subtitlu, înseamnă că nu doar vom avea de-a face tot mai mult cu asemenea subiecte, subiecte despre care am început să discutăm în Slovacia, apoi și în Italia de mai multe ori, sunt chestiuni care țin de proprietate, proprietatea terenurilor. Dacă aceste terenuri apar, aparțin statelor sau știm cui aparțineau terenurile implicate, apoi tipul de licitații care au avut loc. Cum s-a făcut fraudarea? De exemplu, numele unor cunoscute familii mafiote apăreau acolo și atunci nimeni nu mai îndrăznea să participe la o asemenea legislație pentru că nu și-ar, licitație pentru că nu și-ar dori să fie ucis în niciun fel. Așa că trebuie să punem întrebări și legate de acest tip de licitații. statul ce face, se preocupă de fermierii cu probleme, ce se întâmplă la asemenea licitații. Se pare că sunt lucruri cunoscute în regiune întregi. Când apare un anumit nume la licitație, mai bine nu particip dacă vrei să mai trăiești. Se pare că aceasta este modalitatea de acționare, așa că intervin aceste chestiuni legate de proprietate, de faptul că există probleme cu proprietatea, fără ca nouă la nivelul Uniunii să ne fie foarte clar ce s-a întâmplat acolo și aș mai avea o întrebare, ceva ce apare și în articol și anume că sunt câștiguri importante cele obținute, pentru că sunt niște cerințe minime în ceea ce privește exploatarea terenurilor, ce se întâmplă acolo, cum se poate când se folosesc, de exemplu, sclavi sau refugiați care nu sunt plătiți, când vorbim practic de muncă la negru, lucruri care apăreau într-un alt raport. Ca mucitor la negru sunt folosiți refugiații, sunt cei care nu sunt înregistrați și așa că, iată, e deschisă o portiță spre abuz. Pe mine m-ar interesa dacă noi știm cum, sunt, cum e prelucrat terenul, pentru că doamna Borgman ne spuneați că toate regulile PAC sunt respectate. Așa că m-ar interesa și asemenea aspecte. Cum pot să fie atât de mari câștigurile pe bani la hectar? Pentru că știm, uh, ce se întâmplă în condiții normale, când terenul este lucrat așa cum trebuie, când sunt uh, respectate criteriile și se primesc aceste sume pe hectar, un fermier normal are nevoie de acești bani. Criminalitatea organizată nu, dar n-am găsit niciun fel de metode încât să fie acoperite și asemenea cazuri. Și aș mai avea încă o întrebare, nu știu dacă îmi puteți răspunde pe larg astăzi, însă ținând cont de cele întâmplate în Slovacia, de cazul din Italia. Mă gândesc că da, există aceste scenarii legate de presiuni care sunt făcute și joacă un rol foarte important, pe mine m-ar interesa ce fel de măsuri am putea să luăm împreună, astfel încât să putem combate aceste noi fenomene clasice, dar nu atât de clasice, cele pe care le întâlnim acum în acest domeniu al agriculturii. E un fenomen extins, cel pe care îl întâlnim acum și am sentimentul, după tot ce am auzit, că nu va fi singurul și singura regiune. Cred că ar trebui să facă cercetări și în alte regiuni, mai ales acolo unde avem deja date. Aș dori să îmi răspundeți la aceste întrebări și da, am auzit propunerea făcută, cred că ar fi foarte bine să mergem în Sicilia sau în Calabria pentru că, iată, populația e afectată nu știu câtea oară de asemenea fenomene și au nevoie de sprijinul nostru, pe care trebuie să ne-l exprimăm foarte clar. Va trebui să discutăm la nivel de coordonatori. Cam atât din partea mea, primele mele întrebări și domnul Olivier Chastel are întrebări și observații. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc, bineînțeles, atât uh, Olaf cât și DG Agri de la Comisie pentru uh, răspunsurile parțiale pe care ni le-au furnizat. Sigur, e vorba de o anchetă penală și deci înțelegem, e foarte greu să avem date concrete, precise în legătură cu această poveste. Mulțumim și colegei noastre Catarina Cinici, bineînțeles că sprijinim toate, toate cele spuse de dumneavoastră și, doamna președintă, împărtășesc și considerațiile dumneavoastră generale, pentru că cred că ceea ce ar trebui să ne preocupe, uh, dincolo de cele descoperite de pachetul din Italia, uh, e că aceste practici sunt mai răspândite decât credem. Par să fie foarte răspândite pentru că e vorba de uh, sisteme simple, aplicate în mod rudimentar, dar foarte eficiente și profitabile și asta ar trebui să ne pună câteva întrebări. Și asta din două puncte de vedere, după părerea mea. În primul rând, cum se poate ca parchetul italian și anchetatorii italieni să identifice o practică pe care controlele anterioare nu au detectat-o. Cum se poate ca pe baza tuturor controlelor efectuate în plata subvențiilor europene, se ajunge la o astfel de situație în care, până la urmă, toate aceste practici uh, mafiote se strecoară sau ne scapă în aceste controle efectuate mai ales prin uh, verificarea cadastrului a titlurilor de proprietate. Trebuie să vă mărturisesc că sunt uluit să constat că funcționează o astfel de organizație la o astfel de scară și care ne-a scăpat controalelor care ar fi trebuit să funcționeze și care, iată, nu funcționează suficient. Și ar trebui să avem la comisie un proces de reflecție aprofundat pentru a vedea cum am putea avea sisteme mai performante. Și cealaltă fațetă, dacă extrapolăm la nivelul Uniunii Europene aceste practici, dacă aceste practici, care sunt atât de simple și de profitabile, și care nu expun autorii lor la riscuri importante, apar și în alte state europene. Ne putem gândi că ele chiar prosperă în anumite state membre și deci aș dori de asemenea să avem uh, controle încrucișate în întreaga Uniune Europeană. E vorba de subvențiile pe care statele europene și deci uh, și fermierii, exploatanții agricoli, pentru că într-adevăr s-ar putea să avem uh, surprize neplăcute. Iată ce doream eu să spun în acest domeniu. Mulțumim! Aș mai avea o întrebare. Am putea avea un astfel, o astfel de listă neagră, pentru că se pare că situația este atât de cunoscută în această regiune, că e vorba de familii mafiote uh, care ar putea chiar să achiziționeze terenuri Uh, pentru că se pare că sistemul uh, funcționează. Deci ar trebui să ne gândim puțin cum am putea aborda acest subiect. Practic e vorba de proprietatea terenurilor și exploatarea lor. Să mai luăm în colimator uh, acest, aceste cazuri. Multe dintre întrebări cred că au fost direcționate uh, spre noi, ce face Comisia și ce ar putea face. M-aș referi la cele spuse de către colegul Bianchi uh, anterior, respectiv că practicile respective au evoluat. Am avut un sistem de control care nu funcționa prea bine deja înainte, în Italia, Mă refer la acești farmieri fantomă, dar și terenuri care nu erau uh, ilegibile. Am îmbunătățit uh, sistemele de control. Acum, prin satelit, poți vedea ce teren este eligibil și care nu. Rata de eroare uh, cu aceste plăți directe, la aceste plăți directe, este foarte scăzută, dar, între timp, și-aș dori să facem o diferență între situația în care terenul este eligibil și achiziționarea lui, felul în care a fost achiziționat. E vorba mai degrabă de accesul la teren, nu în calitate de proprietar, ci și uh, pentru a-l arenda. Domnule Chastel, ce înseamnă asta? Înseamnă că sistemele noastre de control funcționează bine, adică dacă terenul respectiv a fost uh, lucrat uh, sau nu. Riscul Uh, nu era existent în sensul în care uh, terenul respectiv trebuia să fie lucrat, ceea ce nu înseamnă neapărat că trebuia să aibă o, o producție, dar plata per hectare în Italia este cam de 327 pentru prețile directe. Autoritățile italiene plătesc mai mult pentru că dacă avem pentru livezi, de exemplu, dar uh, trebuie ca terenul respectiv să fie și lucrat. Nu poți doar să plantezi teren, pe, teren uh, pomi. Terenul trebuie să fie menținut. Președinta. Era și problema lucrătorilor, uh, deci uh, sclavi, care este foarte cunoscută în domeniu. Da, dar în ce privește eligibilitatea, regulile de eligibilitate PAC, terenul respectiv a fost exploatat. Cum și de către cine? și aici intervine forța de muncă și felul în care terenul a fost obținut, e mai greu să introduci un mecanism de control. Știu că în Italia, atunci când soliciți teren, trebuie să faci dovada faptului că uh, ai închiriat sau ești proprietarul terenului. Dar nu se știe cum ai dobândit terenul prin satelit uh, putem verifica dacă lucrez pământul, dar dacă lucrez cu sclavi, nu există niciun fel de regulă în PAC care să interzică. Deci intervin regulile naționale. Știu ce spuneți dumneavoastră, dar facem o diferi- diferență între ce legi încalci și dacă terenul este eligibil sau nu. Bineînțeles că va trebui să ne gândim la ce ar trebui să facem dacă constatăm că asistăm la tot mai multe astfel de situații de teren care este acaparat în mod abuziv. Dar anul trecut, Comisia a luat poziție, a spus că trebuie să discutăm cu statele membre, să vedem cum legislația națională cu privire la distribuirea terenurilor se aplică. Dar nu uh, doar agenția de plăți trebuie să intervine, trebuie să ne gândim, așa cum spunea și dumneavoastră, cum procedăm cu aceste noi tipuri de încălcări ale legii, mai ales în ce privește achiziționarea terenului. De fapt, ce voiam eu să spun este că Trebuie ca terenul să fie lucrat, dar riscul are de-a face cu felul în care ai achiziționat terenul. Nu am soluții cum trebuie să procedăm la nivel legislativ, pentru că asta înseamnă că de fiecare dată când spui că poți sau nu face asta sau asta, vor spune că au dreptul să obțină teren. Știu că sunt acum puțin cam fără soluții, dar în orice caz ar trebui să ne gândim la reguli. Din perspectiva PAC și a eligibilității, nu știu cum am putea proceda. Au mai existat și alte propuneri efectuate de către Comisie în ce privește statul de drept și propunerea CFM. Cu toții suntem conștienți de aceste propuneri. În orice caz, ce vă pot spune e că suntem conștienți la comisie de această problemă, iar doamnei Chinici aș dori să-i mulțumesc pentru că ne ne-ați furnizat aceste informații în legătură cu ce se întâmplă în Italia. Încă o dată avem de-a face cu un exemplu bun în care autoritățile naționale au luat măsuri și folosesc și legislația națională pentru a lua măsuri. Sincer, mie mi se pare că ne aflăm într-o situație în care operația a reușit, dar pacientul a murit. Uh, e cam ciudat. Da, putem spune că am avut succes, dar din păcate terenul respectiv a fost acaparat de mafia. Încerc să aduc și o notă veselă, dar știu că nu e neapărat uh, uh de glumit. Mă întreb. Deci dacă cineva a lucrat acest teren, uh, și a beneficiat și de subvenții PAC, atunci e foarte important să ne asigurăm că nu se folosesc uh, uh, sclavi. Ar trebui să fie uh, la nivel juridic să existe o astfel de condiție de bază în ce privește PAC-ul, pentru că dacă nu, ce facem? Vărsăm banii în buzunarele rețelelor criminale. Deci aș dori să rog Comisia să se gândească aprofundat să aibă un proces de reflexie cum, pe lângă Uh, ce se întâmplă acolo, respectiv că uh, se culeg fructe, atunci uh, să se asigure și condițiile de bază în ceea ce privește cultivarea fructelor. Pentru că ideea, sigur, nu fac niciun fel de aluzie negativă, dar problema este totuși evidentă se uh, cultivă fructe și legume, dar pe de altă parte se omoară oameni, de exemplu, sau sunt uh, umiliți oamenii în cultura. Deci nu putem să permitem o astfel de situație. Și în Politico, situația este foarte bine mm, prezentată. Iar în ceea ce privește proprietatea terenului și leasingul, și aici uh, acest subiect este foarte important și m-ar interesa dacă avem uh, uh, instrumente la dispoziție în Sicilia și în Calabria pentru a împiedica uh, cedarea ilegală a terenurilor. Pentru că dacă familiile respective sunt atât de cunoscute, încât nimeni nu mai are curajul în zonă să depună o cerere pentru a arenda pământul respectiv, atunci ori autoritățile noastre cele de la fața locului, ori sunt uh, dezinformate, ori uh, Sigur, nu pot să fac generalizări, dar m-ar interesa să uh, aflăm mai multe. Cum se poate întâmpla așa ceva? Uh, un fenomen care este totuși atât de bine descris, atunci trebuie ca cineva să știe ceva și deci uh, noi suntem pur și simplu inocenți, se pare. Deci, de ce s-a întâmplat așa ceva? Este oare și statul implicat, autoritățile? Pentru că un astfel de sistem nu apare așa din uh, pământ, uh, din iarbă verde. Deci, uh, m-ar interesa, știu că este foarte greu să aflăm adevărul, dar de aceea lupta noastră în Calabria ar fi foarte importantă. Ar trebui să luăm măsuri, să vedem ce s-a întâmplat cu adevărat. și mm, și procurorul uh, respectiv uh, și autoritățile uh, de gestionare și așa mai departe ar trebui să intervină. Ce v-aș propune eu e să continuăm ancheta și când vom fi adunat mai multe informații, să vedem care sunt consecințele pe care le putem trage în, ce, în domeniul proprietății terenului, dar și a închirierii lui prin leasing. Și apoi, uh, un al doilea subiect ar fi cultivarea terenului respectiv. Ce putem face dacă un sistem uh, la un nivel de stat membru nu este suficient, este insuficient și uh, proprietarii respectiv fac uh, prin muncă ilegală profituri imense din politică agricolă comună pentru că dacă ne uităm la uh, situația generală, ne dăm seama că există și mici exploatații ferme care ar avea nevoie de aceste sume. Deci uh, aș dori dacă se poate să primim informații suplimentare. Olaf acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, pentru dezbaterea foarte interesantă. M-aș, deci aș porni chiar de unde v-ați oprit dumneavoastră. Întrebarea principală. Cum s-a putut întâmpla și ce putem face? Și aș dori să revin la natura evolutivă a acestei rețele uh, la care m-am referit și înainte. Și singurul uh, mod de a combate acest fenomen, uh, vorbesc din experiența de la OLAF, reprezintă cunoașterea. Doamna Chinici are dreptate. Schimbul de informații, bunele practici sunt o modalitate foarte clară pentru a ne asigura că în întreaga Europa toate autoritățile știu ce se întâmplă, astfel încât uh, să se știe. Domnule Chastel, spuneai că nu este o, un sistem sofisticat. Uh, vestea proastă este că aceste sistemuri, sisteme de fraudate, fraudare sunt uh, simple, sunt foarte puțin uh, sofisticate eu dacă aș fi criminal, vă pot spune că și la 16 ani aș fi putut să montez o astfel de schemă de fraudare. Și una dintre problemele cu care ne confruntăm noi ca sistem, Uniunea Europeană în general, este că un escroc uh, lucrează într-o, într-un mediu foarte deschis. Avem jurisdicție, are, avem uh, granițe, domenii de competență, diverse autorități care intervin în același timp. Și dacă nu facem tot ce putem pentru ca lucrurile să meargă în aceeași direcție, respectiv ca acești uh, escroci să nu, uh, să nu fraudeze fondurile publice, nu vom uh, reuși. Chiar dumneavoastră a spus, doamnă președinte, foarte bine. Avem de a face cu o problemă legată de administrarea terenului și de proprietatea lui. Nu e ceva ce are de-a face cu funcționarea PAC în sine, așa cum spunea colega de la DG Agri. Dar dacă mă duc acasă și uh, povestesc cu mama ceea ce fac zilnic, ea nu ar înțelege faptul că PAC-ul funcționează diferit și că regulile de proprietate a terenului funcționează complet diferit. Deci, avem nevoie de un efort comun pentru a face această legătură și pentru a ne asigura că lucrurile continuă la fel și că ceva atât de simplu poate duce la pagube atât de mari. Nimeni nu, nu, nu îndrăznește să participe la o licitație dacă o rețea uh, mafiotă controlează terenul. Doamna Chinici descria foarte bine situația. Este vorba de controlul uh, terenului în regiunea respectivă de către aceste organizații mafiote. Articolul Uh, din Politico uh, descrie foarte bine situația. Ești proprietarul, nici măcar nu participi la o licitație, dar cineva vine și sună la ușa ta și spune ei uh, mai bine luați subvențiile, eu prefer să-mi păstrez viața. Câteodată așa se întâmplă. Deci, în calitate de italien vorbesc. Nu mă surprinde. De multe ori, în tinerețe, eu am crescut cu aceste fenomene și cu aceste infracțiuni îngrozitoare și de pe urma cărora chiar au murit magistrați. Dar ideea este să punem cap, totul cap uh, la cap, uh, deci sistemul judiciar funcționează, sistemul de control funcționează, dar nu e suficient pentru a contracara aceste infracțiuni. E modelul italian, să spunem există acești uh, super magistrații, super judecători care pot pune lucrurile cap la cap la nivel național. Și sper din suflet ca procurorul european să facă asta la nivel european pentru a combate aceste infracțiuni atât de îngrozitoare. O altă idee bună, această listă neagră, dar bineînțeles că trebuie să ai informații Trebuie să știi unde să cauți informația. Când anchetăm, în uh, cazuri OLAF, de exemplu, uh, subvenții care sunt la nivel uh, individual atât de mici, de nesemnate, e multă muncă, trebuie să știi unde să cauți informația și deci revin la această idee a schimbului de informații și de bune practici. Cunoștințele practic sunt cele mai importante. Înveți foarte mult dacă mergi pe teren în Italia să vezi ce se întâmplă cu ochii tăi și să, ca să poți să faci legături și cu alte uh, situații. Dar, în orice caz, din punctul de vedere al, al OLAF, investim în cunoștințe, deci în uh, informații pe care le culegem de la judecători de la autorități, de la agențiile de plăți, de la serviciile comisiei, ne asigurăm că informația ajunge într-un loc unde este mai ușor de uh, procesat și de partajat. Știu că nu este soluția miracol, dar este singurul mod pentru a face față unor astfel de fenomene. Mulțumesc! Mulțumim! care ar fi consecințele, însă schimbul de informații între autorități trebuie să fie intensificat în acest domeniu, pentru că altfel nu am avea posibilitatea, și mă refer și la agențiile de plăți, să reacționeze, care până la urmă verifică dacă se cultivă fructe, de exemplu, dacă terenul respectiv este exploatat, dacă avem de-a face cu un fermier și așa mai departe. Dar nu verifică și dacă face parte din mafia. Deci această legătură nu se face de către agențiile de plăți. Deci ar fi foarte important să vedem cum putem să uh, încurajăm și acest schimb de informații despre aceste familii mafiote și structuri care fac legea acolo. Deci ar trebui să depunem eforturi pentru, uh, sigur că dacă n-am identificat acest sistem, este foarte grav și foarte urgent. Mm, se pare că nu este un caz izolat, este un subiect uh, repetat, uh, e vorba de uh, centre pentru migranți, tinerii respectiv sunt folosiți ca sclavi. Chiar dacă moare cineva, nu este, situația nu este considerată gravă pentru că nimeni nu știe cum au venit acești oameni în Italia, n-au documente și așa mai departe. Deci trebuie să abordăm acest subiect de pe urma cărui nu avem decât de calificat. Doamna Vinț a cerut cuvântul. Mulțumesc, eu știu despre mafie doar de la televizor, slavă Domnului, de aceea e greu să vin cu sfaturi. Însă eu cred că la orice fel de sprijin financiar trebuie o condiție să fie respectarea legislației muncii la nivel național și mai ales un control. Peste tot unde există astfel de subvenții pentru a ajuta fermierii și ce trebuie să plătească acolo. De aceea eu cred că trebuie să se țină neapărat cont și de legislația națională a muncii. S-a vorbit despre acele licitații. Noi tot cerem mai multă transparență. Cred că în acest sens și mai multă transparență i-ar afecta pe fermarieri, pe fermieri. Situația e una dificilă. Sau când un fermier solicită ajutor, totul e transparent, dar vine cineva și spune banii îi iau eu. Din nou, e o situație foarte dificilă și avem nevoie de mai multe informații aici. Nu cred că transparența afectează într-un asemenea mod, pentru că criminalii sunt interesați acum de fondurile europene și ce pot să facă. E tocmai ne spunea domnul Adam înainte, primesc 37 de euro, pot să folosesc sclavi, mă pot folosi de presiune asupra vecinilor, să mai obțin și alte terenuri la prețuri cât de profitabile și apoi să câștig cât se poate, câștiguri maxime pentru bani puțin pe care îi plătesc pe aceste terenuri. E un model, e un model uh, eficient. Așa că trebuie să tot discutăm, e clar că trebuie să redeschidem subiectul. Apoi legislația națională în propuneri, da, mi se pare o, o idee interesantă, însă cred că nu putem să ne restricționăm la statul de drept în PAC, ci e nevoie și de niște criterii foarte clare în ceea ce privește, precondiții foarte clare în ceea ce privește plățile sub PAC. În Germania știu că există o asemenea condi- condiție și anume legislația muncii trebuie să fie respectată. Există această condiție la noi și cine nu face așa nu mai primește banii la hectar. Așa că aici această problematică de care vă spuneam, operația dar pacientul a murit, iată că nu există în Germania. Noi avem sisteme, avem sisteme de control, da, mai există probleme, nu reușim să eliminăm toate cauzele de fraudă, dar va trebui să mai discutăm subiectul. Vă mulțumesc din nou, vă mulțumesc foarte mult și va trebui să discutăm cum putem să avem acțiuni de continuare, un follow-up, care sunt concluziile pe care trebuie să le tragem acolo, pentru că nu ne ocupăm de 90% situații normale, ci procentele care rămân uh, la nivel de infracțiuni. Și încă o dată vă mulțumesc. Ich darf mich also dann am Ende noch mal ganz la final vreau să îi mulțumesc domnului Bianchi. Am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea noastră de zi. Următoarea reuniune va avea loc la data de 19 februarie de la 14.30 la 18.30, apoi în 20 februarie și în data de 5 martie. Iar apoi vom avea și acea misiune a noastră în Cehia, o misiune de 2 ani, de 2 zile, unde va trebui să stabilim data. și în această după-amiază are loc un schimb de opinii cu cei de la AFCO în 3E2. Domnul Adam ne va însoți acolo și ne va prezenta un raport pe subiectul partidelor politice. Am discutat deja cu dumnealui, a fost o discuție foarte interesantă și tocmai de aceea l-am rugat pe acesta să păstreze confidențialitatea raportului, dar credem că sunt informații importante pe care le are dumnealui, așa că cu această ocazie voi repeta aceste informații și în, fa- în fața comisiilor parlamentare. Vă mulțumesc și la revedere!